Stimate colegi, stimați colegi, tocmai mi s-a spus că rândurile noastre se vor completa în curând. Bun. Noi la început trebuie să avem alegeri iar una dintre candidate încă nu este prezentă, dar tocmai mi s-a spus că va veni. Poate mai așteptăm două minute până sosește și după aceea putem respecta ordinea de zi. Perfect, alle Kandidaten zugegen. Acum toți candidații sunt prezenți în sală, ca tare putem începe. Deci, la ședința deschisă, primul punct pe ordinea de zi, alegerea vicepreședinților. Backgroundul este bine cunoscut. Colegul Luigi Berlinguer, care era prim vicepreședinte până acum, a fost, să zic așa, promovat. Este coordonator al grupului S&D și uh, ca atare nu mai poate fi prim vicepreședinte, a depus această funcție și grupul S D ne propune pe doamna Regner ca prim vicepreședinte. Condițiile sunt îndeplinite și a declarat interesele financiare, deci vă întreb cine este pentru doamna Regner. Vă rog să ridicați mâna. Se pare că nu este nimeni împotrivă, abțineri, nu. Stimată colegă Regner, sincere felicitări. Grupul Social-Democrat pentru poziția celui de-al treilea vicepreședinte, poziția pe care doamna Regner a deținut-o până acum, a fost propusă doamna Castex. Vă întreb dacă există obiecții, nu, interesele financiare sunt cunoscute, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Deci am decis, stimată colegă Castex, sincere felicitări. Bun, bineînțeles că doresc să-i mulțumesc cordial colegului Berlinger pentru activitatea desfășurată până acum și mă bucur de colaborare în noua funcție a domniei sale. În felul acesta am încheiat alegerile și trecem la ordinea de zi. Aici vă propun unele modificări tehnice. Punctul 31 îl vom trata după punctul 16, iar punctul 30 după punctul 25 și avem de asemenea câteva puncte suplimentare în ce privește temeiul legal privind fondul pentru refugiați și, de asemenea, alte două chestiuni care au uh, legătură cu problemele legale. Dar în ordinea de zi uh, le vom menționa la locul potrivit. Și trecem atunci la următorul punct de pe ordinea de zi comunicări ale președintelui și vreau să vă spun că după ședința uh, noastră la ora 12.30 vom avea o mică recepție pentru Uh, că Diana Wallis ne-a părăsit și colegul Kurt Lechner ne va părăsi la sfârșitul acestei luni și Jose Martinez, șefa secretariatului nostru, uh, se plasează la uh, cabinetul președintelui, va fi și ea prezentă la acest cocktail și sunteți cu toți invitați, m-ar bucura să rămâneți puțin alături de noi. În avem o scrisoare din 30 ianuarie 2012, o scrisoare din partea domnului Stoianov, care uh, uh solicită apărarea imunității parlamentare, dar uh, el și-a retras această solicitare și în felul acesta ă, procedura în Comisia Juridică putem să o considerăm încheiată. Din ă, motive ă, formale trebuie să vă mai anunț o dată acest lucru. La punctul 4 este vorba despre procesele verbale ale reuniunii din 25 și 26 ianuarie. Nu există obiecții, sper să nu apară ca atare procesele verbale putem să le considerăm adoptate. Și în felul acesta ajungem la un prim schimb de opinii. Este vorba despre uh, auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate. Raportul domnului Carim, iar la punctul 6, de asemenea, avem cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public. Domnul Carim m-a rugat să tratăm aceste două subiecte la un loc. Aveți cuvântul. Chairman, thank you very much for agreeing to my request. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc că mi-ați permis să abordez ambele subiecte deodată. Să le tratăm împreună. Vreau să vă spun că este o idee foarte bună să începem cu ceva simplu uh, și direct, primul lucru, dimineața, spune vorbitorul. După cum vă amintiți, în calitate de coordonator pentru grupul meu, a trebuit să lupt pentru acest raport. Uh, Uh, pentru a-l obține pentru Said Kamal, care are un interes direct în tratarea acestui dosar extrem de important. Însă acesta a părăsit comisia și acum iată că eu sunt în situația de a prelua acest dosar în numele grupului meu, însă nu mă deranjează. Domnule președinte, în mod absolut neobișnuit, Astăzi voi interveni într-o manieră inedită pentru că vreau să știți că multă lume este interesată în acest subiect și eu cred că orice dezbatere în această comisie și orice declarație a mea în calitate de raportor trebuie să fie notat în scris și de aceea am prezentarea și în scris astăzi. Asta pentru a face ca această dezbatere să fie mai uh, profesionistă și să ne îndepărtăm de uh, sfera politică a acesteia. Iată cum am considerat eu că vom putea fi mult mai clari în uh, exprimările noastre. Domnule președinte, permiteți-mi să încep prin a spune exact la ce ne referim noi când spunem audit. E vorba de verificarea stării de sănătate a unei companii, e vorba de contabilitatea unei companii. Se poate dezbate acest subiect. Indiferent de definiție, însă, Comisia pe bună dreptate spune că, în primul rând, e vorba de un serviciu în interes public. Asta e auditul. E vorba de un serviciu încredințat unui grup uh, selecționat de profesioniști e nevoie de calitate, calitate care să fie um, ilustrată în toate propunerile legate de audit, pentru că e vorba, după cum am spus, de un serviciu în interes public. Toate părțile interesate pot să fie de acord cu Comisia când se spune că uh, modificările aduse ar trebui să vizeze îmbunătățirea calității și utilității auditului, astfel încât să beneficieze, uh, um, să um, se poată bucura beneficiarii finali. Comisia de asemenea consideră chit că nu există unanimitate în uh, rândul părților interesate, că companiile nu prea au marjă de manevră în momentul în care aleg uh, auditorul. Așa că comisia vine cu o propunere astfel încât, în urma întreprinderilor măsuri, să se poată interveni și să deschidem piața unor noi actori, să îmbunătățim independența acestora, să existe mai multă transparență și să soluționăm problemele care ar putea să apară în momentul în care auditul uh, eșuează. Am analizat regulamentul și directiva aferente auditului și putem să vedem că trebuie reconciliată mm, Uh, trebuie reconciliate ideile noastre cu cele ale Comisiei. În ceea ce privește deschiderea pieței, există câteva elemente inovatoare în ceea ce privește situația firmelor de auditat și firmelor de audit din Europa. La fel, în ceea ce privește um, asumarea răspunderii firmelor de audit, um, se sugerează acum o marjă mai mare de flexibilitate acordată acestora la ora actuală există limitări, ceea ce înseamnă că există limitări la auditul statutar în prezent. Însă directiva va îndepărta aceste obstacole. În al doilea rând, e introdusă noțiunea ca o firmă să poată să facă uh, audit și în alte țări. Deci e vorba de auditul transfrontalier. Asta se întâmplă și în ceea ce privește auditorii statutari, astfel încât aceștia să poată să-și exercite funcțiile într-un alt stat membru după o perioadă de adaptare. Asta se întâmplă, de fapt, transpunând măsurile din directiva calificărilor profesionale. De asemenea, se introduce și o uh, interdicție a guvernanței restrictive. La ce se referă corect, concret asta, mă scuzați? Firmele de audit care sunt uh, numite pentru firmele mari sunt firme care sunt anticompetitive și astfel de practici trebuie să fie oprite. Iar în ceea ce privește regulamentul care se va aplica doar entităților de interes public, în cazul acestora există, există propuneri mai uh, extinse. Iar în ceea ce privește calitatea auditului, avem o listă de criterii care trebuie conținute în raportul uh, auditorului. Practic, uh, putem să urmărim uh, deja modul în care evoluează acest lucru în raportarea germană. E vorba de un domeniu pe care doresc să îl dezbat cu colegii mei pe parcursul evoluției acestui raport. Există speculă în jurul propunerii de audit. Asta din cauza unor prevederi finale pe care, finale pe care le voi sublinia în cadrul acestei comisii. Atrag atenția tuturor că aceste prevederi nu reprezintă propunerea finală a comisiei, așa că trebuie să ținem cont de toate elementele din propunerea de raport. Propunerea de regulament dorește să, vi, să aducă independență în domeniul auditului, să evite conflictele de interes, luând măsuri clare în domeniul serviciilor de non-audit. Firmele de audit care oferă servicii de audit în interes public unor entități de interes public vor, nu vor fi acoperite de directiva serviciilor de non-audit. Mai mult decât atât, atunci când o firmă de audit aparține unei rețele mari de firme de audit și generează mai bine de o treime Uh, din venitul de audit uh, sau beneficiază de mai bine de o treime de, din venitul său de la firme de uh, auditat, aceste, aceste firme trebuie să fie reformate. Iar în ceea ce privește concentrarea serviciilor, se introduce la nivel european atât rotația obligatorie, cât și um, licitația um, obligatorie. Asta înseamnă că la șase ani după ce a fost uh, acordat un contract, firma va trebui să fie înlocuită de o alta, prin rotație. Astfel, piețele uh, vor fi acoperite de un număr mai mare de firme de audit, ceea ce nu se întâmplă la ora actuală. Comisia s-a ghidat după experiența Italiei, unde există rotație, e obligatorie deja de 40 de ani. Iar licitațiile obligatorii, acordarea de contracte uh, din timp în timp, face ca Uh, procesul de licitație să fie deschis și transparent, astfel încât Comisia vizează deschiderea pieței pentru piețele mai mici de audit, care, altminteri, nu ar avea posibilitatea să facă afaceri pe piața de audit. Vreau să fiu uh, succint și să fiu cât mai clar și tocmai de aceea nu am introdus foarte multe detalii cu privire la toate aceste elemente în uh, proiectul de regulament. Uh, avem standarde internaționale, organismele profesioniste, organismele de supraveghere și așa mai departe, dar foarte pe scurt. Eu cred că mm, în ideile mele se regăsește și propunerea comisiei. Sunt sigur că pe viitor discuțiile noastre vor face mm, să avem mm, în vedere și uh, tot ceea ce a dus criza economică cu sine în domeniul auditului și vom vedea unde e nevoie de reformare. Și acum să revin la ceea ce am spus inițial. Trebuie să purtăm o dezbatere adevărată ca să vedem ce vrem să spunem prin audit și care este rolul atribuit auditorului. Astfel, discuțiile noastre trebuie să se refere la profesia auditorului, la pregătirea acestuia și uh, la uh, interesul public general, pentru că până la urmă acesta este vizat în urma activității de audit. Așa că aștept cu nerăbdare audierea de pe 27 martie de, pe, pe acest subiect de la Comisia Jurii, când vom invita experți care să ne spună concret care este părerea lor. Știm prea bine cu toții și cred că și Comisia recunoaște acest lucru că suntem într-o etapă incipientă, iar uh, pe parcurs lucrurile vor evolua. Asta înseamnă că vor apărea noi idei și dacă colegii vor să vină cu noi idei, cu impulsuri, eu uh, nu fac decât să am o atitudine deschisă față de aceștia. Parlamentul și Consiliul trebuie să furnizeze un text fezabil care să corespundă obiectivelor stipulate inițial. Permiteți-mi să uh, intru pe deplin în rolul legiuitorului și să discut și despre studiul de impact comandat pentru această propunere. Domnul Verdero, reprezentantul comisiei, a venit să discute cu mine ieri și am apreciat modul deschis în care uh, a discutat cu mine. Am solicitat mereu să se îmbunătățească uh, politica pe care o facem noi în acest domeniu și să beneficiem de mai multe date concrete în momentul în care formulăm politicile noastre. Această propunere este prima propunere care mm, utilizează serviciile unității noastre de studii de impact. Salut așadar uh, de pe acum inițiativele care vor fi asumate de colegi, iar la final vreau să anunț calendarul. Vom avea, după cum am spus, auderea de pe 27 martie, după care proiectul de raport va fi prezentat pe 9 sau 10 iulie și termenul de depunere a amendamentelor 19 septembrie. Deci avem timp berechet, dragi colegi, puteți să mergeți în vacanță și puteți să examinați în detaliu ce s-a întâmplat până în momentul respectiv, iar pe 10-11 octombrie vom avea examinarea amendamentelor și din nou, vedeți, avem suficient timp pentru asta. Urmează să votăm în comisie proiectul de raport pe 27 noiembrie, iar mai apoi Previzionăm că ajungem la plenară de-abia în ianuarie 2013. Acestea fiind spuse, declar uh, deschisă dezbaterea, așteptând cu nerăbdare opiniile colegilor. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Iată, domnule raportor, că s-au înscris multe persoane la um, cuvânt pentru acest subiect care a fost deja dezbătut la comisie, la comisia noastră în cadrul cărții verzi. Vedem că nu este deloc uh, un, uh, simplu să dezbatem acest subiect. Domnul Masip are cuvântul. Amin, mi colega și bun amigo Karim por la Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului Karim pentru introducerea dumnealui. Eu cred și am spus-o de multe ori în această comisie că curajul textelor trimise de către domnul comisar uh, Barnier este remarcabil. Cred că este un text curajos și, după cum spunea și domnul Karim, este important ca în dezbaterea din Parlament să îmbogățim acest text. Nu cred că ar trebui să ne îndreptăm îndepărtăm foarte mult de propunerea originală a Comisiei, uh, pe care domnul Karim a rezumat-o într-o singură propoziție, și anume cea referitoare la criza pe care o trăim în continuare în Europa și în întreaga lume. Iar criza a fost cauzată de uh, o dereglementare decisă de domnul McCreevy în timpul său iar acum a devenit ceva ce nu mai putem permite să continue. Parlamentul așadar re-reglementează pentru a compensa de reglementarea pe care am avut-o până acum. Și așa ajungem la problema auditurilor, pe care o discutăm cu destul de mare întârziere, dar pe care trebuie să o discutăm Uh, cu la fel de multă seriozitate ca la comisie. După cum spunea și domnul președinte, există deja texte pe care noi le-am uh, produs, pe care le-am elaborat și sunt convins că raportorul nu este raportor numai în numele grupului său, ci în numele întregului Parlament și trebuie să cooperăm noi cu el și el cu noi. Ne-a spus că va avea o atitudine deschisă și că va încerca să reprezinte într-adevăr întreg Parlamentul. Iar Parlamentul trebuie să se bazeze pe documente pe care le-a adoptat în mod recent. Noi, împreună cu raportorul, ar trebui să rămânem, să menținem spiritul uh, votului foarte clar care a aprobat uh, Cartea Verde. Un vot cu o mare majoritate. Eu am fost raportor la acea carte verde și cred că ar fi periculos să ne îndepărtăm de ea. Și cred că este un pericol dacă ne îndepărtăm. Dacă ar fi să preluăm și alte subiecte, da, aș fi de acord. De exemplu, auditurile comune. A fost o propunere uh, din Comisia Econ să facem acest lucru, am și discutat-o în plen și cred că este o propunere bună. În Franța rezultatele au fost pozitive. Și asta pentru că dreptul uh, francez uh, abordează multe dintre problemele pe care le avem și noi. În Franța, concentrarea este mai mică, tocmai pentru că se fac aceste audituri comune. Unii juriști sunt neîncrezători în acest uh, sens și trebuie să vă spun că și eu la început am fost uh, relativ sceptic, dar pot să vă spun că rezultatele au fost convingătoare în Franța pentru a împiedica o prea mare concentrare. Trebuie să, să avem în vedere uh, și să abordăm pericolele uh, bilanțurilor uh, din, uh, din Europa. Pentru că dacă nu, se va întâmpla același lucru ca și până acum. Una dintre marile companii de audit se va prăbuși și ne vom confrunta cu un risc sistemic foarte mare și putem să ajungem și la probleme mai mari uh, dacă nu abordăm aceste subiecte, pentru că uh, noi, în calitate de legiuitori, ar trebui tocmai aici să ne aducem contribuția, astfel încât să ne asigurăm că uh, auditorii sunt independenți. Dacă ar fi să îi ascultăm pe reprezentanții grupurilor de lobby, uh, sunt de părere că am uh, Uh, am acționat greșit, am fost aproape amenințat de anumite grupuri. Uh, sper că domnul Karim nu a pățit același lucru, sper că aceste persoane nu vor veni în uh, Parlament, pentru că unii dintre ei se bucură de relativ mari libertăți. Trebuie să lucrăm la un raport și să ne exercităm activitatea în mod independent și trebuie să spun că unii reprezentanți ai acestor mari companii mi s-au, s-au comportat uh, față de mine într-un mod absolut inacceptabil. Și trebuie să vă amintesc asta pentru că vom discuta acest subiect în următoarele luni. Și cu siguranță vom putea vedea care sunt diferitele argumente. Dar vă rog să nu acceptați interferențe din partea diferitelor companii. Vă mulțumim, domnul Berlinguer. Sì, eh, io vorrei sottolineare eh, l'importanza. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să subliniez cât de important este acest subiect pentru comisia noastră. Și cât de important este să ne implicăm în acest dosar. să sprijin în ceea ce privește propunerea domnului Barnier a Comisiei, grupul meu și cu mine, ne bucurăm de aceasta. Știm că putem avea un dialog cu domnul comisar Barnier. Am uh, constatat în unele uh, domenii că s-au făcut propuneri individuale, cum ar fi la brevete. Există alte subiecte, cum ar fi drepturile de proprietate intelectuală, unde lucrurile merg mai greu, înaintăm mai încet și unde așteptăm de mai mult timp o inițiativă a Comisiei. În acest caz, această propunere, cum spunea și domnul Masip, Masip este un, una foarte curajoasă și uh, raportorul nostru a apreciat-o. Aș dori să subliniez un lucru. Avem nevoie de o reformă în acest domeniu. auditurile întreprinderilor și aceste controle uh, corespund cerințelor uh, pieței unice și de aceea sunt o premisă pentru productivitatea uh, economiei europene. Și asta nu se menționează când se vorbește despre creștere economică, nici măcar când se vorbește despre dezvoltare socială, însă este ceva ce are o influență. Poate că publicul nu o cunoaște, dar această influență există și influențează capacitatea de supraviețuire a întreprinderilor europene. Iar noi trebuie să încercăm să spargem acest monopol al celor patru mari uh, companii de uh, audici. Pentru asta este important și dreptul de proprietate intelectuală. Că dacă există centrale uh, economice care nu corespund logicii economice, ci Uh, numai uh, dorințelor celor care le conduc, atunci uh, concurența nu mai este loială. Domnul Masip a fost amenințat de către lobbyiști, iar acest lucru arată cât de puternici sunt legați aceștia unii de alții. Încercăm să punem în aplicare piața unică, încercăm să uh, eliberăm piața de aceste lipsuri și, pe de altă parte, avem lobby-urile care ne amenință. Mă bucur că există un dialog cu economia și cu reprezentanții întreprinderilor. Este important să știm care sunt cerințele lor și nevoile lor. Dar uneori au o poziție pe care nu o putem aprecia în mod pozitiv. Și avem nevoie de o flexibilitate aici și trebuie să acționăm în interes public. Și avem încredere în raportorul uh, domnul Karim. Însă, ce, lucrurile menționate de domnul uh, raportor, ei bine, va, vom putea prelua unele dintre ele, va trebui să dezbatem acest lucru. Domnul Bodu. Mulțumesc. Eu aș uh, porni considerațiile mele plecând de la prima frază uh, din propunerea comisiei care vorbește despre rolul auditorilor în actuala criză financiară și uh, aș vrea să spun că nu este rolul auditorilor să estimeze, de exemplu, riscul activelor bancare. Acest rol îl au managerii băncii, comitetul său de risc și bordul, evident, plus autoritățile de supraveghere. Auditorii nu fac decât să verifice dacă situațiile financiare întocmite de companie sunt corecte, că ele reflectă în mod real situația patrimonială a companiei. Care sunt activele bancare? În primul rând, creditele acordate. Acestea sunt înregistrate în situațiile financiare la valoarea lor nominală, face value. Dacă ceva negativ se întâmplă cu un astfel de credit, adică dacă intervine riscul neplății din partea debitorului, banca este obligată să facă provizionare pentru acel credit. Auditorul doar verifică dacă provizionarea s-a făcut. El nu verifică dacă riscul pe baza căruia s-a constituit provizionul a fost corect calculat pentru că, iarăși, nu este în competența și în atribuțiunile sale. Un alt exemplu, faptul că piața imobiliară a picat, corelat cu faptul că băncile au dat credite imobiliare în exces, nu poate fi de asemenea reproșat auditorilor. Și am să vă dau un alt exemplu mai actual. Înainte de criza deficitelor publice pe care o traversăm în prezent, băncile europene, inclusiv cele germane și franceze, au subscris foarte multe obligațiuni de stat grecești. Acestea au fost înregistrate în situațiile financiare ale băncilor la valoarea nominală, valoarea de emisiune. După izbucnirea crizei în Grecia, aceste, obliga ob aceste obligațiuni și-au pierdut aproape total valoarea. Evident că ele au fost din nou provizionate, iar provizioanele reprezintă cheltuieli care, erode care erodează profitul. Putem acuza auditorii că au fost de acord cu, că fiind de acord cu valoarea obligațiunilor grecești, au avut o contribuție în declanșarea actualei crize de deficitelor publice? Nu, evident, obligațiunile de stat, prin definiție, teoretic, au risc zero. Dar uitați că și statele mai intră în incapacitate de plată. Uitați că și obligațiunile sunt purtătoare a unui risc, risc pe care nimeni nu l-a contabilizat, nu l-a descoperit până când nu am avut criza din Grecia. În concluzie, auditorii nu evaluează riscul nu îl calculează și nu îl pot influența. Plecând de la acest principiu, cred că o parte din propunerile uh, comisiei, din propunerile de regulament ale comisiei, uh, pot fi modificate. Nu neg desigur că există o problemă de concentrare a pieții, cum au afirmat și antevorbitorii mei, și cred că în această privință trebuie făcut ceva din punct de vedere legislativ, pentru a lăsa loc și altora să dobândească mai multă cotă de piață, dar nu cred că soluția este, cum se propune în, uh, de către Comisie, desfințarea actualului model de firme mixte, audit plus taxe plus contabilitate și înființarea de firme care să facă fie numai audit, fie numai taxe și contabilitate. De aceea voi propune spre, spre dezbatere câteva idei cu caracter de noutate absolută, care cred eu că sunt situate undeva la mijloc, deci între desfințarea totală a acestor filme mixte și status quo-ul care este dorit de către unii din participanții în piață. Astfel, aceste uh, idei le, le rezum foarte, foarte scurt. Un plafon, un dublu plafon în ceea ce privește onorariile, odată dinspre client spre firma de audit și a doua oară dinspre firma de audit înspre clienți. O a doua, uh, iar diferența după atingerea acestui plafon să poată fi acoperită de client doar prin procedura prevăzută de comisie de licitație publică. O a doua uh, prevedere cu caracter de noutate la fel interzicerea totală a recomandării pe care compania, clientul, să o facă subsidiarelor sale, atunci când fac parte dintr-un grup, de a lucra cu un anumit auditor, lăsând astfel subsidiarelor libertatea de a-și alege auditorul. Cum spuneam, acestea sunt niște idei și aștept dezbaterile care vor avea loc în comisie în general și între raportori în particular. Mulțumesc! Dankeschön. Dann habe ich jetzt Frau Kollegin bitte. Mulțumesc. Doamna Tain are cuvântul. Ja, zunächst möchte ich die... Mulțumesc. Doresc să îi spun raportorului că abia aștept să cooperăm, mai ales că eu am cooperat și cu predecesorul său și chiar am avut un schimb interesant de idei avem această temă pe care am dezbătut-o deja în Cartea Verde și știm prea bine cum a fost să ne întâlnim cu toți lobbyiștii. Au fost niște întâlniri fructoase. Vreau încă o dată să subliniez ceea ce a spus de fapt și domnul Bodu deja, și anume că criza financiară a arătat că instituțiile financiare au fost de vină, dar nu alte întreprinderi, de exemplu întreprinderi de audit. Există întreprinderi, cele mari și cele mici și mijlocii, care au fost uh, acum uh, afectate de criză, așa că nu știu dacă trebuie să discutăm despre evaluarea riscului. Pentru că, într-adevăr, argumentele comisiei în acest caz sunt puțin uh, confuze. Și în ceea ce privește IMM-urile de audit, și acestea, uh, la un moment dat, uh, au fost... Și, și acestea, la un moment dat, deși despre acestea mă scuzați, la un moment dat s-a crezut că nu sunt în conformitate cu regulile. Dar vreau să vă spun că Toată lumea critică faptul că în acest caz vom avea un regulament și o directivă. Și se spune că se încalcă principiul subsidiarității și că se va ajunge la o suprareglementare, fiindcă auditorii vor trebui să lucreze în, cu un alt act normativ, act normativ uh, care pe undeva are interfețe cu celelalte. De asemenea, utilizarea și sfera, domeniul de activitate, sfera uh, acestei directive ține cont și de auditul voluntar. În momentul în care apelez uh, la un audit voluntar, atunci probabil că nu am nevoie de un uh, întreg cod de norme, un cod de norme care trebuie să se aplice întreprinderilor mai mari, pentru că în acest caz sunt vizate doar micile întreprinderi care apelează la audit. În ceea ce privește supravegherea, supravegherea în plan european, se discută aici despre un mix. E vorba așadar despre cei uh, uh, care sunt grupați uh, într-o organizație specifică. Aici Comisia vorbește despre o autoritate, o autoritate competentă în acest domeniu. În Germania, spre exemplu, nu s-ar putea face așa ceva, s-ar, face, s-ar ajunge doar la situația în care uh, organizația auditorilor să aibă activități um, și mai multe. De asemenea, Comisia nu a făcut nici o evaluare și tocmai de aceea vreau să subliniez faptul că celelalte două propuneri uh, au rezultat în urma unor rapoarte din proprie inițiativă din Parlamentul European. Pe 13 septembrie am luat o decizie în acest sens și două luni mai târziu am primit și o prezentare. Deci până la urmă noi am solicitat un studiu de impact. Studiu de impact care, din cauza lipsei de timp nu a fost întreprins așa cum ne-am fi așteptat noi cei de la Parlament. Iar în ceea ce privește supravegherea, din păcate, Comisia nu a întreprins absolut nicio evaluare, așa că la ora actuală noi nu știm în ce bază se acționează și în ce bază au apărut aceste propuneri. În acest context, doresc să subliniez faptul că Comisia face trimitere la specific... nu face trimitere la specificitățile unor țări, precum Germania, Austria și alte state membre care au sistemul cooperativelor. Uh, de multe ori, în cazul directivelor, se ignoră acest lucru, pentru că cooperativele funcționează după alte reguli, iar noi avem aici niște probleme care, în mod normal, nu apar în alte sisteme, în sistemele închise. Rog Comisia și de această dată, fiindcă am făcut-o și în celelalte rânduri când a, s-a evit situația, să țină cont de faptul că unele state au sisteme de uh, cooperative și aceste uh, cooperative reprezintă chiar o soluție bună și poate că ar fi un model de urmat de celelalte state. Iar în ceea ce privește pașaportul european, astfel încât auditorii să acționeze la nivel transfrontalier, mie mi se pare că Uh, punem uh, carul înaintea boilor, fiindcă nu putem să venim cu regulamente fără a avea ce reglementa. Să nu uităm că formarea auditorilor este total diferită de la un stat la altul. În uh, Germania, spre exemplu, urmează un examen de stat, după care trei ani de practică, după care din nou un examen și mai, bine, mai puțin de 30% din candidații inițiali trec uh, examenul final. Este foarte greu să devii auditor în uh, Germania. Putem spune că uh, rolul auditorului este cel mai greu în Germania și uh, e evaluat altfel. Este, de exemplu, peste uh, notar, peste consilier financiar. Dacă ne uităm ce se întâmplă în Regatul Unit, vedem că imaginea este cu totul alta. Acolo se studiază și uh, în fiecare an Uh, se poate opta pentru o altă linie de studiu. Deci uh, poți să renunți după 2 ani de studiu și să rămâi uh, doar contabil. Dacă studiezi mai mulți ani, într-adevăr ajungi auditor. Iar în Austria trebuie să numești un... poți să transform practic un contabil în auditor. Vedem așadar că există sisteme foarte diferite în ceea ce privește formarea auditorilor și nu putem să propunem așadar un pașaport. Eu cred că ar trebui să existe un curs de uniformizare, astfel încât uh, să fiecare auditor din toate statele membre să aibă o experiență similară. Asta de dragul calității. Eu mă gândesc că vrem să îmbunătățim calitatea serviciilor printr-un eventual pașaport european. Dar problema este că cu un asemenea pașaport, așa cum apare el în propunerea comisiei, nu s-ar ajunge decât la situația în care, uh, în țările în care auditul merge acum bine și este de înaltă calitate, lucrurile să se înrăutățească. Cu privire la rotație și la reacordarea contractelor prin licitație, eu cred că lucrurile vor evolua exact ca și la Cartea Verde și anume vom ajunge la un compromis toate cele trei propuneri luate la oaltă se uh, bat cap în cap și uh, își ratează obiectivul. În ceea ce privește uh, separarea între audit și consiliere, um, e clar că nu, aceste două servicii nu pot fi oferite de aceeași firmă, dar nu putem nici să ne legăm de cifra de afaceri a firmei ca și criteriu, pentru că mie mi se pare că aceasta contravine normelor în vigoare. Iată ce propunere am eu acum. Și asta pentru că sunt notar și am experiență în domeniu. Ar trebui să existe o ierarhie a taxelor percepute. Am avut această problemă și în raportul din proprie inițiativă. Din cauza faptului că există concurența acerbă pe această piață, auditorii nu sunt plătiți așa cum trebuie. Și, prin urmare, trebuie să compenseze cu activități de consiliere uh, economică. Așa că ar trebui să stabilim niște uh, sume care să permită auditorului să întreprindă doar funcția de audit. Analizând uh, ce se întâmplă la nivelul câștigurilor și costurilor, vedem că firmele își permit să facă economii de milioane de euro anual, fiindcă iată, oferă prețuri mici pe audit. Să nu uităm încă un lucru. Vrem să diminuăm uh, concentrarea de pe această piață, care în Germania, spre exemplu, este extrem de ridicată. În ceea ce privește IMM-urile din acest domeniu, acestea au analizat uh, foarte în detaliu ce se întâmplă în plan comunitar și s-au mai liniștit după ce a intrat în vigoare Cartea Verde. Putem spune că Multe din propunerile uh, emise de noi sunt mai nou respinse de IMM-uri, fiindcă acestea se tem de efectul de recul. Eu cred că acest lucru vine dintr-o um, sferă politică ce se implică uh, din ce în ce mai mult aici. Nu mai apar în propunere auditurile colective. Uh, mă mir acest lucru, eu cred că am fi putut să preluăm și acest subiect și să găsim un compromis. Mi se pare de asemenea fatal că în cazul uh, unei asemenea, unei asemenea funcții, unei asemenea domeniu, există acele persoane care au doar interese financiare și care se furișează și se stabilesc bine mersi în anumite firme Mie mi se pare că aici lipsește etica. Ar trebui să stipulăm niște criterii de etică foarte ferme. Dat fiind că am ajuns acum la final, eu uh, sper că putem găsi un compromis Uh, la final, mi se pare că propunerea comisiei merge puțin cam departe și cred că putem să o finisăm. Mulțumim, doamnă Tain, domnul Mesaros are cuvântul. Azzal kezdem, hogy volt egy nagyon jó kis felszólás, elkészítve szlovák nyelv. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep prin a spune că aveam o prezentare uh, Ehm, o prezentare foarte frumoasă făcută în slovacă, dar nu avem interpretare în slovacă, deci va trebui să trec la o altă limbă și s-ar putea să fiu puțin mai stângaci. Comentariile făcute de către colegi nu le voi, ehm, nu le voi repeta. Domnul Bodu și doamna Tain au adus argumente cu care sunt de acord. Și aș dori să continui de acolo de unde s-a oprit doamna Tain. Este ceva care este foarte strâns legat de mediul și de situația din fiecare stat membru, iar acest lucru trebuie să fie integrat în textul Comisiei. Sincer, această propunere de legislație a dus la mari îngrijorări în multe state membre și în rândul companiilor de audit. În Slovacia uh, s-a discutat acest subiect chiar în Parlamentul uh, Slovac, în Comisia pentru Afaceri uh, europene. Pe 2 februarie, Parlamentul a adoptat o rezoluție în care erau prevăzute o serie întreagă de puncte împotriva acestui, uh, acestei propuneri și aș dori să vi le împărtășesc uh, pe lângă tot ceea ce s-a spus. Una dintre îngrijorări este că s-ar putea încălca principiul subsidiarității. Și asta pentru că s-ar putea să nu fie suficient Uh, această legislație s-ar putea să nu fie suficient de sensibilă la situațiile diferite din statele membre. Apoi, uh, restricțiile și limitările uh, taxelor. Nu credem că acest lucru poate să fie implementat la fel în întreaga Europa. Așa cum au spus și colegii, cerințele sunt diferite în în diferitele state membre. Iar aceste cerințe sunt foarte stricte în Slovacia. Poate este vorba de uh, un domeniu cel, poate este domeniul cel mai greu accesibil. Restricții cu privire la această activitate, noi nu credem că uh, sunt uh, o idee bună, pentru că se va ajunge la probleme uh, se va compromite competitivitatea și flexibilitatea. Deja de 10 ani, în urmă cu 10 ani, Slovacia a avut o, o prevăzut o cerință de, rota- de rotație, însă nu a funcționat. Uh, va trebui poate să ne uh, orientăm după anumite orient, uh, obiective, dar la momentul respectiv noi, în Slovacia nu a funcționat, auditarea a devenit mai complicată. Noi credem că regulamentul, așa cum era, era foarte bun. Chiar dacă această propunere este ambițioasă și poate să fie utilă în multe domenii, noi credem că ar putea cauza o schimbare în domeniul economic și ar putea reduce competitivitatea. Cred că statele membre nu au suficientă flexibilitate în acest context. Drept urmare și IMM-urile, după cum spunea și domnul Karim, um, sunt importante, așa cum spunea și el, dar nu se descrie impactul asupra acestora. Noi am vrea ca ele să aibă de câștigat, dar nu știm ce se va întâmpla. Mulțumesc. Comisia dorește să intervină pe acest subiect? Văd uh, trei reprezentanți ai comisiei. Vă rog, aveți cuvântul. Bună dimineața, domnule președinte. Mulțumesc, mulțumesc pentru toate intervențiile pe baza cărora sper să putem începe o relație de cooperare. Aș dori să răspund la câteva puncte care mi se par uh, importante pentru a pune această propunere în contextul său, pentru a vă arăta cât de în serios luăm Parlamentul European și raportul care a fost pus la dispoziția noastră la finalul lui mai 2011, chiar dacă a fost elaborat în septembrie. Între mai 2011 și noiembrie 2011, noi am avut uh, șase luni pentru a digera, să spunem așa, recomandările din raport. Și uh, ceea ce am în fața mea și cu mare plăcere voi pune la dispoziția membrilor și a raportorului este un tabel. Am făcut o listă cu 32 de recomandări din raportul Parlamentului uh, și noi am preluat 30 dintre acestea Două nu le-am luat în considerare. Primul este auditul comun. Nu avem ca solicitare uh, obligatorie auditul comun în pro propunerea noastră. Sau uh, s-au exprimat uh, îndoiel cu privire la cât ar fi de aplicabil în Uniunea Europeană, chiar dacă funcționează în Franța. În alte state membre există, în Danemarca, 16 din cele mai mari 64 de companii au audit comun pe baza voluntară. Uh, băncile cele mai mari din, din Austria au astfel de audit și uh, Suedia are o bancă ce are un astfel de audit comun. Noi nu avem însă asta în propunerea noastră. Avem însă stimulente uh, legate de rotația obligatorie și de perioada de rotație. Al doilea lucru pe care nu l-am uh, adoptat din recomandările Parlamentului este uh, rotația obligatorie. De ce? Ne-am uitat la exemplul italian, după cum spunea raportorul, dar ne-am uitat și la cerințele pentru independență nu este o măsură dedicată numai pentru rezolvarea problemei uh, concentrării. Uh, este o problemă de independență. Avem cazuri în care o firmă uh, funcționa de 100 de ani. Este uh, o problemă în anumite state membre unde uh, vârsta media unei astfel de firme este de 45 de ani. Nu cred că este o problemă în domeniul, uh, să spunem, cunoașterii unei uh, um, deci, uh, nu este o problemă de cunoaștere a întreprinderii, pentru că foarte multe întreprinderi își schimbă directorii. Iar dacă o firmă își poate schimba directorii generali, nu înțeleg de ce nu și-ar putea schimba și uh, firma de audit. Acestea fiind spus, am dorit să rămânem deschiși mm, pentru orice fel de critică constructivă și pentru orice fel de sugestii constructive. Pentru noi, cel mai important aici este să uh, respectăm, să uh, conservăm independența uh, companiilor de audit. De asemenea, trebuie să, aduc, să vă aduc în atenție faptul că Italia nu este Uh, singurul stat în această situație. În timp, uh, țările de jos, în timpul negocierilor, uh, au început un proces de adoptare a rotației obligatorii pe o la o perioadă de 8 ani, iar acest lucru va fi pus în practică din 2014, din câte am înțeles. De asemenea, țările de jos sunt foarte restrictive în ceea ce privește serviciile de, non, non-audit. Iată unele dintre evoluțiile foarte interesante din ultimele săptămâni. Nu știu dacă aceste măsuri sunt uh, finale, dar uh, știu că sunt importante. Există mari companii în țările de jos și, drept urmare, și mari companii de audit. În ceea ce privește modelul de supraveghere, S-a vorbit despre un anumit stat membru și despre cum funcționează acest, mod în, acest model în statul membru. Uh, propunerea permite o anumită flexibilitate, dar din, de la directiva din 2006 am văzut că s-au dezvoltat diferite modele și noi încercăm să propunem ceva ce ia în considerare bunele practici care s-au dezvoltat în anumite state membre. De exemplu, Regatul Unit, țările de jos, Franța, au modele de supraveghere excelente. Încercăm să le folosim ca exemplu și să vedem cum uh, uh, practicile lor pot fi propagate în întreaga Europa. Noi ne dăm seama că există diferențe în Europa, dar dacă am dezvoltat bune practici în Europa, este important să le partajăm și, până la urmă, să le stabilim ca standard. Nu mă, refer la, nu mă voi referi la meritele uh, diferite ale unei calificări profesionale. Uh, legislația europeană nu solicită o calificare unitară a auditorilor. Însă aș dori să menționez faptul că auditorii lucrează în rețele eu nu cunosc vreo rețea de mărime mare sau mijlocie care să treteze uh, uh, lucrătorii dintr-un anumit stat membru diferit într-un alt stat membru, atâta timp cât fac parte din aceeași rețea. În plus, trebuie să recunoaștem că avem o Uniune Europeană în care există instituții foarte mari Uh, care interacționează cu investitori și uh, cu uh, alte companii. Deutsche Bank, HSBC, uh, Santander, BNP Paribas sunt instituții diferite? Da, sunt în diferite state membre, dar sunt instituții globale și au angajați care au capabilități și competențe globale și sunt auditați de către auditori care au obț și-au obținut calificările în diferite state membre. Dar avem aici de-a față, așadar, cu o concurență înspre a fi cel mai bun, nu înspre a fi cel mai slab. Acestea ar fi uh, com uh, comentariile mele și le voi prelua și pe ale dumneavoastră, cu siguranță. Trebuie să ne asigurăm că ajungem la cel mai înalt nivel posibil în întreaga Uniune Europeană. Ultimul meu comentariu Într-una dintre intervențiile dumneavoastră ați vorbit despre audit, poate că parafrazez pentru că uh, nu exact asta s-a spus, dar s-a spus cât de cât că auditul este ieftin și că firmele trebuie să ofere uh, servicii de non-audit pentru a-și putea finanța auditul. Dar asta este foarte îngrijorător. Uh, pentru că, din punctul nostru de vedere, auditul este o verificare independentă a conturilor financiare și trebuie să aibă un preț corect. Nu trebuie să existe o scădere a prețului auditului pentru a putea apoi beneficia de pe urma unor servicii de consultanță mai scumpe. Exact, acesta este problema pe care încercăm să o abordăm prețul auditului trebuie să fie separat complet de orice fel de alte uh, considerații economice. Vă mulțumesc! Mulțumesc la final uh, raportorul domnul Karim. Chairman, uh, thank Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este limpede și mulțumesc tuturor colegilor pentru sugestiile, comentariile competente făcute. Uh, este limpede că um, există o larg evantai de opinii legate de acest domeniu. Deci, trebuie să încercăm să facem o sinteză legată de modul în care acest sistem operează în clipa de față. Aș vrea doar să mă refer la unul, două subiecte ceea ce a spus domnul Masage și mulțumesc pentru remarcile foarte amabile. V-ați uh, referit la uh, punctul de vedere al raportorului că trebuie să sintetizeze opiniile tuturor colegilor din Parlamentul European. Da, așa este. Raportul a fost inițiat de grupul meu politic, dar în momentul în care am fost desemnat raportor, bineînțeles că sunt raportor al Parlamentului. Și uh, sper că uh, vă amintiți că și în alte rapoarte pe care le-am făcut uh, în uh, această uh, comisie am ținut seama de acest lucru. Da, cunosc uh, experiența pe care dumneavoastră o dețineți în acest domeniu și ca atare uh, voi aprecia toate contribuțiile dumneavoastră. Comentariile domnului Berlinger a folosit uh, termeni legați de monopolul celor patru, cel puțin uh, așa am înțeles în interpretarea în engleză. Și sunt sigur, uh, domnule președinte și colegii cu siguranță sunt conștienți că este vorba despre un răspuns entuziast pe care l-am avut în momentul în care a trebuit să mă ocup de acest domeniu. Îi mulțumesc și Alexandrei Tain pentru prezentarea amplă pe care a făcut-o astăzi. Ce vreau să spun este că sunt foarte bucuros uh, să mă uh, întâlnesc cu colegii în grup, dar și individual, pentru a putea analiza în detaliu propunerile lor. Cred că Uh, probabil că în final nu toată lumea va fi foarte mulțumită de ceea ce va ieși, dar uh, eu nu vreau să-i fac pe oameni fericiți, nu acesta este rolul meu, ci rolul meu este să elaborez un document care uh, să încerce să rezolve problemele pe care le întâmpinăm în clipa de față pentru a-i proteja pe cetățenii din Europa care doresc să aibă încredere în aceste servicii. Deci sper că din acest punct de vedere m-am exprimat destul de clar. Colega noastră Alexandra Tain a atins din nou un subiect pe care l-am uh, atins și eu în observațiile mele inițiale deci este important uh, să uh, ținem seama de studiul de impact pe care Parlamentul European uh, l-a comandat, să examinăm rezultatele și, domnule președinte, vă rog nu neapărat astăzi, dar mai târziu să discutăm despre acest lucru țin seama de uh, subsidiaritatea care trebuie să fie respectată și de experiența specifică din diversele state membre. Vom avea foarte mult de învățat în acest exercițiu din practicile existente în statele membre. să vedem ce anume din aceste experiențe pot fi adoptate și, iarăși, care sunt concluziile legate de experiențe negative pe care să le evităm. Iar um, Comisia, de fapt, a încercat să adopte în uh, setul de propuneri pe care le-a făcut o serie întreagă de bunele practici care există în Europa, să vedem cum putem să construim pe aceste bune practici. Domnule președinte, uh, eu astăzi nu, uh, am vrut să vă uh, semnalez uh, astăzi direcțiile de acțiune, pentru că este o primă dezbatere. Vom mai avea dezbateri în interiorul acestei comisii și în afară. În orice caz, voi încerca să le expun colegilor punctele mele de vedere apreciez și faptul că um, la nivelul comisiei există o disponibilitate de a ține seama de opiniile exprimate de membrii acestei comisii. Deci voi încerca să uh, facilitez uh, transmiterea acestor opinii, chiar dacă vor fi opinii uh, cu care poate eu nu voi fi 100% de acord. Este absolut esențial să ajungem la un rezultat corect la finalul acestui exercițiu și voi încheia acolo unde am început menționând abordarea foarte constructivă a domnului Mase. Ne-a rugat să uh, Încheiem acest exercițiu acolo unde am început, uh, pornind de la Cartea Verde, dar voi spune că este datoria noastră, avem obligația în calitate de membri a acestei comisii să avem o abordare uh, foarte proaspătă vis-a-vis -vis de acest subiect. Pentru că abordarea inițială, dacă ea a fost cea corectă, foarte bine. Dacă nu, însă să permitem proceselor normale, democratice, să se deruleze corespunzător și să vedem și să sperăm ca la final să ajungem la un rezultat care să fie benefic pentru cetățeni, așa cum ne-am propus inițial. Mulțumesc foarte mult, domnule raportor. Cred că există deplină încredere în activitatea dumneavoastră. Comisia face propunere, dar Parlamentul și Consiliul uh, au dreptul de codecizie și uh, Acum, pornind de la acest subiect dificil, trecem la punctul 7, uh, colegul Bellinger, dar noi inițial programasem ora 10 pentru voturi. Bun. Punctul 8, un alt uh, subiect dificil, colegul Lechner. Ați vrut înainte de vot să ne spuneți ceva. Mulțumesc, domnule președinte, înainte de a trece la vot. Aș vrea să atrag atenția asupra unor mici uh, formulări nefericite. Dar aș vrea să mulțumesc și colegilor pentru cei doi ani și jumătate uh, pe care i-am petrecut lucrând la acest uh, subiect care a fost foarte dificil, ne-am întâlnit cu Comisia, am avut întâlniri informale și cu Consiliul. Eu cred că uh, și textul Comisiei pro, uh, propus a fost foarte bun, am încercat să mai aducem îmbunătățiri și cred că a sosit momentul să îl adoptăm. Iar în ce privește micile deficiențe lingvistice, la articolul 19b, din greșeală, aliniatul 3 figurează, dar nu este vorba despre un aliniat 3, deci punctul 3 trebuie să dispară. Textul ține de aliniatul 2 și de fapt aliniatul 4 devine în felul acesta aliniatul 3 la articolul 44. În textul în limba engleză a fost omis cuvântul or. Deci lipsește cuvințelul or, iar în textul german cuvântul trebuie să fie oder sau, iar la articolul 50 aliniatul 3b textul englez este absolut corect, dar în ultima jumătate de propoziție eh, există o greșeală în traducerea în limba germană deci este vorba doar de adaptarea textului german conform textului englez și sunt greșeli pe care în corectura făcută de mine le-am depistat. Dar eu cred că rezultatul um, este un text care merită să fie adoptat. Mulțumesc! Mulțumesc, ținem seama și de aceste remarci tehnice. Bun, iar acum colegul Berlinguer. Eu, solo due parole. Per ringra... Foarte pe scurt, domnule președinte. Vreau să îi mulțumesc domnului Leșnar, fiindcă a reușit să întreprindă o activitate extraordinară, a fost extrem de răbdător, mai ales că e vorba de un domeniu atât de sensibil. E vorba de niște sensibilități care vizează familii întregi, aparținători și așa mai departe. A reușit să facă asta și a ținut cont de diferențele dintre statele membre. Noi suntem pentru acest text, vom vota în favoarea lui, chit că ne-am fi dorit ca și Irlanda și Regatul Unit să fi fost de acord cu textul final. Sperăm ca Consiliul să țină cont de modul în care a evoluat acest text și sperăm să nu mai trebuiască să așteptăm. Voiam să terminăm totul în primă lectură. Acum există presiune din partea unor state membre. Eu cred că însă ar fi oportun ca acum să obținem un rezultat, pentru ca mai apoi să putem să continuăm în aceeași măsură fermă, astfel încât să reușim să aducem de partea noastră și Irlanda și Regatul Unit. vreau să vă spun că în cele din urmă s-a ajuns totuși la un rezultat uh, care e satisfăcător pentru diferitele sisteme judiciare. Mulțumesc, mulțumesc, domnule Belinguer. În numele întregii comisii eh, mi exprim acordul față de ceea ce ați exprimat dumneavoastră. A fost unul dintre cele mai grele dosare pe care le-am văzut în viața mea și am 18 ani de experiență la Parlamentul European. Iar domnul Leșner Uh, este unul care uh, într-adevăr merită laudele noastre acum după această muncă uh, extraordinară. Vom vota mai întâi textul consolidat. Cine este pentru acest text consolidat, vă rugăm să ridicați mâna. Cine este împotrivă? Cine se abține? O abținere. Un vot contrar. În rest, toată lumea e de acord cu textul consolidat. Și acum votăm propunerea Comisiei în formula amendată de Parlamentul European. Din nou, vă rog să ridicați mâna. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Două abțineri, în rest rezultatul e același. Trecem la rezoluția legislativă, încă o dată. Nici nu știu dacă are rost. Ba da, trebuie să votăm. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Același rezultat. Felicitări raportorului Leșner. E vorba de 22 de voturi pentru, 0 împotrivă, 2 abțineri. Și acum trecem la un dosar la fel de dificil. E vorba de utilizarea operelor orfane Doamnă raportor, dacă nu aveți nicio observație de făcut, putem trece direct la vot. De fapt, nu, vreau să ne spuneți ceva. Vă rog, doamna Geringer are cuvântul. Doamna Geringer și apoi celălalt vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, au trecut șase luni și sunt încântată că am reușit să atingem un compromis bun. Am reușit să includ în text uh, mare parte din ideile exprimate. Au am avut mai multe avize din partea comisiilor și mai bine de 300 de amendamente. Sunt extrem de recunoscătoare tuturor care au participat, mai ales uh, raportorilor din umbră, asistenților acestora și lucrătorilor uh, uh, din resort. Mulțumesc uh, încă o dată și doamnei Voievici pentru cooperare. În ceea ce privește amendamentele de compromis, mi-ar plăcea tare mult uh, dacă ați vota în favoarea acestora, fiindcă am cântărit cu atenție fiecare cuvânt și până ieri toate grupurile politice sprijineau uh, amendamentele de compromis. Regret să constat că PPE-ul și-a retras sprijinul pentru amendamentul 20. E o situație lamentabilă și nu înțeleg foarte bine cum s-a ajuns aici. Oricum, fac un apel la toată lumea să sprijine amendamentele de compromis, fiindcă deschidem calea către o comoară de opere orfane, o comoară care acum stă neutilizată. Sper ca în urma acestui vot să reușim să aducem la lumină aceste opere Asta în beneficiul, în beneficiul uh, utilizatorilor. Mulțumesc încă o dată și sper ca toată lumea să fie încântată de rezultat. Mulțumim. Doamna Nipler are cuvântul acum. Nu funcționează microfonul, ne scuzați. Voi încerca încă o dată. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să îi mulțumesc raportoarei în numele grupului meu politic. Îi mulțumesc pentru efortul constant de a găsi compromisuri și de a alinia grupările politice astfel încât să se ajungă la un numitor comun, fiindcă până la urmă vrem ca Parlamentul European să aibă un vot pozitiv aici. Grupul nostru politic are o problemă, stimată colegă, despre care am mai discutat. E vorba despre compromisul 20, compromis uh, aferent a paragrafului 7. Uh, Voiam ca articolele 6 și 7 să fie contopite, voiam de fapt să renunțăm la 7. Dumneavoastră ați încercat să găsiți un compromis și noi uh, am vrea să ne gândim până la plenară dacă nu putem într-adevăr să dăm acordul unui compromis care uh, să coincidă cu interesele noastre ale tuturor. Deocamdată ne deranjează modul în care e formulat uh, amendamentul de compromis 20, așa că vă rugăm să manifestați înțelegere față de faptul că PP-ul își retrage sprijinul față de acesta, dar le susține pe celelalte. Vreau să menționez că colegul de Grantes a menționat că își retrage amendamentul 55. Nu știu dacă ați luat deja notă de asta. Voiam doar să menționez asta înainte de vot. Deci, retragem amendamentul 55, care se află pe pagina 16 pe lista de vot PPE. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim. Da, era deja notat că 55 e retras. Trecem acum direct la vot. Avem uh, amendamentul 22 de la cultură. Procedura e aceeași, nu o să întreb de abțineri și dacă cineva se abține să-mi semnaleze asta. Vom vota pentru sau împotrivă. Amendamentul 22 de la cultură, cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Compromisul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Cult, uh, cult 23. Nu, a fost acoperit. Compromisul 8. Da, diferă culorile și mă, mă derutează asta. Deci compromisul 8 este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 9. Pentru, împotrivă, se adoptă. Și acum avem compromisul 10 pentru, împotrivă, se adoptă. Și acum avem uh, amendamentul IMCO 17 pentru, împotrivă, se respinge. Urmează amendamentul de compromis 11 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 12 pentru, Împotrivă. Se adoptă. Urmează cult 27. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Compromisul 13. Pentru. Împotrivă. Se accept. Se adoptă, mă scuzați. 14. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 15 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 111 al doamnei Tain, pentru, împotrivă. Încă o dată, vă rog, n-a fost clar. Pentru? Împotrivă? Prea repede? Deci a fost prea repede. Încă o dată îmi cer scuze, a fost vina mea pentru... Președintele numără voturile. Am numărat 15. Împotrivă? Nici nu mai are sens să număr, fiindcă e clar că se adoptă. 26. Amendamentul raportoarei pentru. Împotriva. Ja? Angenommen. Cred că se adoptă. Se adoptă, da. Amendamentul 116 al doamnei Tain. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. IMCO 20 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 16 pentru, împotrivă, se adoptă. Urmează 122 Galoboris pentru, împotrivă, se adoptă. IMCO 23 nu, de fapt, uh, IMCO 24 a fost acoperit și acum 123 time pentru, împotrivă, se respinge. Urmează cult 32. Pentru. Președintele se corectează. Cult 33. Pentru, împotrivă, se respinge. 28 al raportoarei pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 17 pentru, împotrivă, se adoptă. 133 Engström și Lichtenberger pentru, împotrivă, se respinge. Trecem mai departe. Suntem la 134. Pentru, împotrivă, se respinge. Cult 37. Pentru. Nu, cult nu e adoptat încă, așa că votăm 37. Pentru, împotrivă. Se respinge. Nu este caduc, fiindcă celălalt nu a fost adoptat. Suntem la 135 pentru, împotrivă, se respinge. 136 cavada pentru, împotrivă, se respinge. Cult 38 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 32 al raportoarei pentru, împotrivă, numărăm. Vă rog, încă o dată, cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ich zähle 11. 11 voturi pentru. Și cine este împotrivă? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Abgelehnt. 14 împotrivă se respinge. Imco 26. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 137. Engström Lichtenberger. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 138. Galo și Boris. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Suntem la 141. Nipler și Wieland. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Urmează amendamentul 33 al raportoarei pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 18 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 19 pentru împotrivă se adoptă. Cult 41. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Imco 29. Pentru. Împotrivă. Da, se adoptă. Imco 30. Pentru, împotrivă, se respinge. Imco 31. Pentru, Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul de compromis 20. Pentru. Împotrivă. Da. Se respinge. O sută patruzeci și opt galo. Da, deci aveți nevoie de un rezultat concret. Uh, vom număra voturile pentru compromisul 20. Cine este pentru? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 voturi pentru. Cine este împotrivă? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ja? Abgelehnt. Se respinge. Se respinge cu 14 la 12. Haben wir jetzt 148 148 pentru, împotrivă, încă o dată, 148 pentru, vă rog să ridicați mâna, președintele numără. 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 13, dagegen, 13 pentru, împotrivă, cine este împotrivă? 10, 11, 13 la 11. 13 la se adoptă. Cult 50 Cult 50 la pagina 13 Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă. Se respinge. Compromisul 21 pentru, împotrivă, se adoptă. Urmează IMCO 36 pentru, împotrivă, se adoptă. 161 pentru, împotrivă, Vom număra voturile. 161 Galo Boris Cine este pentru 161? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 voturi. Încă o dată, vă rog, fiindcă am numărat greșit. Cine este pentru 161? Ok, es bleiben 11. Dagegen? Împotrivă. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, das eindeutige Mehrheit. E clar, secretariatul a numărat corect și eu am greșit. Se adoptă. Nu, se respinge, se corectează președintele. 162, Galo și Boris, cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Cult 51, pentru. Împotrivă. Se adoptă. Cult 52. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 42. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. La curte. Uh, alles ah, klar. Raportor 3... Raportor, amendamentul raportorului 43 pentru, împotrivă se adoptă. Engström și Lichtenberger 166 pentru, împotrivă se adoptă. Cult 1 pentru, cer scuze, spune președintele, mie mi-apare că nu trebuie să votăm, dar secretariatul are dreptate și votăm 167. Pentru, împotrivă. Se respinge. Cult 1. A. Președintele reia. IMCO 39. Pentru, împotrivă, se respinge. Și acum, în sfârșit, am ajuns la cult 1 și e bine. Pentru, împotrivă, se respinge. Cult 2, pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 1 al raportoarei, pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 1, pentru, împotrivă, se adoptă. Și acum trecem la 51 Galo și Boris. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 3 nu. Am trecut peste. IMCO 2 urmează. Cine este pentru IMCO 2? Împotrivă? Mi se pare că se adoptă. Bun, se adoptă. Urmează cult 6 pentru, împotrivă, se respinge. Cult 7, pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 4 al raportoarei pentru, împotrivă, se respinge. Cult 8, pentru, împotrivă, se respinge. Urmează 5, amendamentul 5 pentru Împotrivă. Se adoptă. Cult 10. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 59. Tremosa. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Cult 12. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 7 al raportoarei pentru. Împotrivă. Se adoptă. Urmează nu, 60 e caduc. Și trecem la 8. Amendamentul 8 al raportoarei pentru. Împotrivă. Se adoptă. Șaizeci și trei al doamnei Tain pentru. Împotrivă. Se adoptă. IMCO 6, nu, IMCO 7. Deci, da, IMCO 7. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Se respinge, se corectează președintele. Urmează 64. Nu, am trecut peste. Deci trebuie să votăm sau nu? Da, votăm 64, Manders, pentru, împotrivă. Se respinge. Și acum încă 8 pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 9 al raportoarei pentru. Împotrivă. Se adoptă. 66. Tain pentru. Împotrivă. Se adoptă. Cult 16 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 3 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 71, Galo și Boris, pentru. Împotrivă. Verificăm încă o dată, vă rog, pentru 71, pentru. Jetzt 13. Gut, wir werden mehr. So, jetzt dagegen bitte. Cine este împotrivă? În orice caz, se adoptă. Și acum urmează compromisul 4 pentru Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 14 al raportoarei pentru. Împotrivă. Se adoptă. Urmează cult, ba nu, urmează IMCO 12. Pentru împotrivă. Se respinge. Compromisul 6 pentru, împotrivă, se adoptă. Urmează amendamentul 81, Galo și Boris, pentru, împotrivă, se adoptă. Am trecut și peste celelalte și urmează 83, pentru, împotrivă, se adoptă. Și urmează acum 45 al raportoarei. Pentru, împotrivă, se adoptă. 46 al raportoarei pentru, împotrivă, se adoptă. 168 Karim pentru, împotrivă, se adoptă. Putem să și numărăm dacă vreți. 168 Karim. Pentru? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eindeutige Mehrheit. Da, e clară majoritatea. Se adoptă. 47 a raportoare. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Cult 54. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Cult 55 pentru, împotrivă, se respinge. 48 al raportării cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 169 pentru, împotrivă, se adoptă. 170 pentru, împotrivă, se adoptă. Acum propunerea Comisiei în totalitatea ei, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Uh, Rezoluția legislativă pentru, împotrivă, abțineri. Am, am uitat să cer abținerile. Dorește cineva să se abțină? Nu. Atunci, felicitări raportoarei cu 23 la 1. Avem acum raportul domnului Bodu. Ok. Herr Berichterstatter, wollten Sie dazu was sagen? Doreați să spuneți ceva cu privire la asta, domnule raportor? Nu. Doamnă Regner, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să se consemneze la procesul verbal iritația mea cu privire la anumite compromise, la unele dintre amendamentele de compromis, pentru că având în vedere ora târzie de ieri, nu am reușit să le citesc pe toate în detaliu, dar văd, nu regăsesc uh, în multe dintre aceste amendamente de compromis amendamentele așa cum ni s-a promis că vor fi uh, preluate. Și nu mă refer numai la amendamentele mele, ci uh, și la propunerile din celelalte comisii. Din punctul meu de vedere, amendamentele nu au fost preluate uh, Uh, 100% așa cum mi uh, s-a spus. Bun, o vom uh, prelua asta la, în procesul verbal. Trecem acum la amendamentul 1 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 2, doamna Regnar, pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 12, pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 1 pentru, împotrivă, se adoptă. Empl 1 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la Empl 2 pentru, împotrivă, se adoptă. M plus 5 pentru, împotrivă, se respinge. Econ 3 pentru, împotrivă, se adoptă. M plus 6 pentru, împotrivă, se adoptă. Apoi, amendamentul 6 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la 24. Douăzeci și patru pentru, împotrivă, se adoptă. Econ 7 pentru este rezolvat. Emple 13 pentru, împotrivă, se adoptă. 20 Boris pentru, împotrivă, se adoptă. Emple 9 pentru, împotrivă, se adoptă. 8 este acoperit. Compromisul 4 pentru, Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 5 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 27. Regner pentru. Împotrivă. Se respinge. Empel 14 pentru, împotrivă, se respinge. 32 Heckmark, pentru, împotrivă, se adoptă. 23 Gustafson, pentru. 33 Gustafson se corectează președintele, pentru, împotrivă, se adoptă. 34 Gustav, Gustafsson pentru, împotrivă. Se respinge. Urmează 36 Regnar pentru, împotrivă. Se respinge. 37 Heckmark pentru, împotrivă. Se adoptă. 35 McCarthy. Este acoperit. Compromisul 6 pentru, împotrivă, se adoptă. Econ 21, pentru, împotrivă, se respinge. 41, Regnar, pentru, împotrivă, se respinge. I38, pentru, împotrivă, se respinge. Ample 18, pentru, împotrivă, se se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, se adoptă. Mergem mai departe. 47 pentru, împotrivă, se respinge. Ample 20 pentru, împotrivă, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, se adoptă 48 Lichtenberger pentru împotrivă se adoptă Empel 21 pentru împotrivă se adoptă 50 Regnar pentru împotrivă se respinge 51 Heckmark pentru împotrivă se adoptă 52 este acoperit nu, aveți dreptate. Trebuie să votăm 52 pentru, împotrivă. Se respinge. 5 Lichtenberger pentru, împotrivă. Se respinge. Compromisul 8 pentru, împotrivă. Se adoptă. Continuăm cu IMCO 13 pentru împotrivă se adoptă. Econ 17 pentru împotrivă abțineri. Există o serie de abțineri, dar se adoptă. Apoi, amendamentul 56, Bowles, pentru, împotrivă. Se respinge. Compromisul 9 pentru, împotrivă, se adoptă. 61 Regnar pentru, împotrivă, se respinge. 60 Stoianov pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, se adoptă. Mergem mai departe 64. Regner. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 65. Stoianov. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Econ 12. Pentru. Împotrivă. Econ 12. Da, încă o dată, vă rog, pentru, împotrivă, se respinge. 67, Regner, pentru, împotrivă, se respinge. 68, Heckmark, pentru, împotrivă, număram. 68, Heckmark, pentru, era clar totuși. Împotrivă, se adoptă. Urmează amendamentul 9 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 10 de Bacă pentru. Împotrivă. Se adoptă. Trebuie să merg la Econ 8. Econ 8, pe ultima pagină. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Mai departe, Econ 11, pentru. Împotrivă. Se adoptă. Raportul în totalitatea sa pentru... Trebuie să numărăm. Pentru, vă rog să arăt, să ridicați mâna. Încă o dată, vă rog. Cine este pentru?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 A fost o majoritate clară. Mulțumim domnului Bodu. Mai avem câteva voturi mai mici. Este vorba de acte delegate de la Comisia ECON pentru a lua o poziție față de acesta. Am verificat cele două, nu există îndoiel. Dacă nu aveți, vă rog să uh, fiți pentru, la primul, regulamentul din 21 decembrie 2011 cu privire la regulamentul 1569-2007. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Al doilea rând, regulamentul din aceeași dată 809-2004 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Mai avem o serie de reformări. Colegul Lopez, uh, Isturis White, este bolnav. Uh, îi preiau rolul. Uh, în primul rând însă îi urăm uh, multă sănătate colegului. Acum voi uh, pune punctele pe rând. În primul rând, o reformare cu privire la aspectele de resurse proprii bazate pe VNB, Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. În al doilea rând, instrumentele financiare. Directiva 2439. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Apoi, uh, sistemul comun de, comun de impozitare aplicabil plăților de dobânzi și de redevențe, le aveți? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă? Iar apoi avem... Doamna Lichtenberger, vă rog. Da, cu privire la acest dosar aș dori să spun că la ora actuală în Comisia TRAN discutăm o revizuire a uh, Um, prevederilor cu privire la sloturile uh, pe aeroporturi. Mi se pare ciudat să discutăm acum o reformare. Mi se pare pur și simplu uh, ciudat uh, modul de, în care procedează comisia. Aș dori să fie menționat acest lucru în procesul verbal. Este ciudat să se facă o reformare atâta timp cât se dezbate în Comisia pentru Transport o nouă reglementare în acest sens. Doamnă Lichtenberger, nu cred că este mare uh, grabă. Putem să amânăm acest uh, vot pentru reuniunea următoare din martie și să vedem dacă există programe din cauza acestei, uh, acestui subiect. Deci nu vom vota astăzi acest punct. Iar acum mai avem uh, raportul Lechner. Este vorba de un temei juridic. Da, pe scurt, domnule președinte, este vorba de o decizie a Parlamentului și a Consiliului cu privire la fondul pentru refugiați. Iar uh, Comisia dorea articolele 78 și 80 ale, ale tratatului uh, ca temei juridic. Consiliul dorește numai 78. Acesta este și opinia serviciului nostru juridic. Însă foarte clar, din punctul meu de vedere, temeiul juridic este 78. Dacă mai adăugăm și 80, din punctul meu de vedere, nu sunt foarte multe argumente pentru. Putem avea îndoieli dacă articolul 80 poate fi un temei juridic, însă nu trebuie să decidem asta, putem să lăsăm acest uh, punct deschis. Este foarte clar că temeiul juridic decisiv este 70, articolul 78 și uh, nu, de obicei nu trebuie să avem mai multe temeiuri juridice dacă nu este necesar. Eu cred că 78 este um, un temei juridic potrivit. Doamna Wikström. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu am uh, urmărit acest dosar în Comisia Libe, din care fac parte, și a fost un proces foarte dificil. În clipa de față am ajuns la un acord, iar problema importantă este temeiul legal. Parlamentul și Consiliul au interpretări diferite. Articolul 80 este un articol pe care se bazează Comisia Libe mai ales când este vorba despre raportul uh, legat de reformarea pentru Dublin 2, mă ocup eu de asta. Deci, uh, articolul 80 se bazează pe uh, solidaritate și aici apare propunerea ca acest articol să fie doar un considerent. Se spune că articolul 80 nu poate fi folosit ca temei legal în alte dosare. Ei bine, acest compromis nu înseamnă că noi acceptăm să uh, nu ținem seama de articolul 80 pe viitor, ci doar că în clipa de față încercăm să avem o atitudine constructivă pentru a putea ajunge la un acord și pentru ca fondurile uh, în felul acesta să poată fi accesate. Eu, eu cred că în plenară uh, trebuie să apărăm uh, fondurile. Deci amânarea nu cred că este o soluție pentru astăzi. Eu vă sugerez ca ultimele aliniate de la pagina 5 și uh, aliniatul de la pagina 6, primul, uh, să fie doar eliminate. Iar articolul 80 să apară într-un considerent. Deci este o chestiune dificilă de a anula articolul 80 doar de dragul compromisului. Orice decizie legată de natura articolului 80 ca fiind temei legal ar putea să creeze probleme în politicile instituțiilor europene și ar putea fi în contradicție cu declarația Comisiei și Parlamentului care au permis ca negocierile să fie finalizate. De aceea cred că ar fi crucial să uh, evităm în avizul jurii uh, trimitere la articolul 80 ca temei legal. Deci eu vă sugerez să aliniem cele două, să anulăm aliniatele de la pagina 5 și uh, primul din pagina 6 care se referă la articolul 80 din dorința de a avea o atitudine constructivă. Președintele, deci eu înțeleg că dumneavoastră țineți seama de uh, recomandarea domnului Lechner Așa am înțeles din traducerea în limba germană și de, domnia sa spunea să anulăm articolul 80. Da, în acest sens, da, ă, renunțăm aici la referința la articolul 80, dar să o facem cu uh, precauție, pentru că uh, în articolul articolul 80 va putea totuși să fie folosit, dar să nu avem trimiterea că constituie temeiul legal. Președintele, dar este o chestiune a Comisiei Libe. Deci Comisia Libe poate să preia într-un considerent și articolul 80. Deci dumneavoastră doriți să modificăm în textul raportului ceva. Bun, dar noi aici discutăm 80, articolul 80 va fi temei legal sau nu? Doamna Göringer. Mulțumesc, domnule președinte eu aș face următoarea propunere. Poate că ar trebui totuși să amânăm votul privind temeiul legal, pentru că pentru mine anumite lucruri nu sunt clare și informațiile ne-au fost furnizate foarte târziu, practic seara trecută. Pentru mine subiectul este mult prea important ca să pot astăzi să iau o decizie fără să analizez lucrurile în profunzime. Scrisoarea a fost trimisă de către secretariat pe 28 februarie. Eu uh, am primit uh, noaptea trecută, practic, această scrisoare. Nu am avut timpul necesar să analizez textul. Sunt raportor din umbră în ce privește temeiul legal și nu cred că putem fi puși sub o asemenea presiune a timpului pentru a decide atunci când lucrurile nu sunt 100% la clare. Deci nu ar trebui să procedăm astfel să trimitem noaptea o scrisoare pentru ca în dimineața următoare să luăm o decizie prin vot. Președintele, da, știu că în Comisia Libe eh, lucrurile sunt presante. Ni se întâmplă destul de des de altfel ca înainte de săptămâna de la Strasburg câteodată să trebuiască să luăm o decizie. Domnul Tavares. Mulțumesc, domnule președinte. Eu uh, mulțumesc uh, Comisiei Jurii pentru că a meditat asupra acestui lucru și mulțumesc și raportorului domnule uh, Lechner și eu sunt de acord cu poziția domniei sale. Vreau foarte pe scurt să vă spun că am de doi ani ne uh, preocupă acest problemă. Este vorba despre Fondul European pentru Refugiați și aici trebuie operate modificări. Dacă nu se fac, uh, nu ajungem la o adoptare până la sfârșitul lui martie, nu va putea să fie publicată decizia în monitorul oficial în aprilie și o să apară consecințe nefericite pentru refugiații din Europa. Deci o amânare ar putea să pun pericliteze lucrurile. Deci eu sunt de acord cu domnul Lechner că articolul 70 a trebuit să fie temeiul legal. Articolul 80 a fost într-un fel o completare pentru temeiul legal. Noi în codecizie am vorbit despre o modulare a fondurilor puse la dispoziție din partea Uh, statelor membre. Dar articolul 78 prevede parteneriatul și colaborarea cu state membre și solidaritatea între statele membre. Deci, uh, în spiritul compromisului, noi am căzut de acord să uh, renunțăm la articolul 80 în acest dosar. Deci, din acest punct de vedere, suntem de acord. Cealaltă problemă la care s-a referit doamna Bigström este că avem uh, un aviz din partea jurii pe acest dosar. Ținem seama puțin de solicitarea făcută de LIBE către juri și puțin suntem depășiți în competența noastră. A spune că articolul 80 nu constituie un temei legal în orice situație, poate că este exagerat. Dar eu cred că Comisia va încerca să adauge o declarație la decizia noastră, spunând că vor, pe viitor vor folosi articolul 80. Propriile noastre servicii juridice încă nu au uh, ajuns la o concluzie. Deci, cred că, în spiritul compromisului eh, vis-a-vis -vis de Consiliu, cred că putem să renunțăm la trimiterea la articolul 80 în acest dosar și să ne abținem să luăm decizii deocamdată privind articolul 80 pe viitor pentru a nu ne lega la mâini în ce privește viitoarele noastre strategii. Mulțumesc foarte mult. Trebuie să ne uităm puțin și la ceas, dar mie mi se pare că lucrurile sunt destul de clare. Lechner propune să anulăm aici articolul 80 noi nici măcar nu supunem la vot această notă ajutătoare pe care am primit-o din partea secretariatului pentru uh, raportor. Deci dacă figurează un paragraf în plus sau nu, n-are niciun rost. Noi, în clipa de față, spunem articolul 80 nu trebuie să constituie temeiul legal. Iar ceea ce va face Comisia Libe poate să uh, facă absolut independente ce decidem noi. Dacă doresc să facă vreo trimitere într-un considerent și asupra articolului 80, pot să o facă. Noi trebuie doar să ținem seama dacă putem, uh, în urma solicitării făcute de doamna Geringer, să solicităm o amânare a deciziei. Um, eu înțeleg că nu ne putem permite. Așa să fie, doamna Mixtrom. Da, așa este. Deci eu cred că trebuie să votăm astăzi, trebuie ca astăzi să luăm o decizie. Doamna Lichtenberger, care mai este problema? Doar o observație. A fost foarte important ca această constatare să fie făcută și în comisia juri, pentru că noi ă, va trebui pentru decizii viitoare să avem în cap și această problemă. Președintele, bun, așa vom proceda. Eu trebuie să vă spun că sunt raportor pentru acest uh, dosar și notele din document în legătură cu ele, am doar uh, următoarea problemă. Pot, într-un fel, să creeze un risc pentru strategia noastră în uh, dialogul tri- în trialog. Deci, notele pot să fie folosite de alte instituții, spunând uh, totuși că decizia noastră a fost luată de a nu recurge niciodată la articolul 80. Asta ar fi poate uh, prematur în clipa de față. Bine, o să notăm asta în procesul verbal și vom vota doar propunerea Leșner. Toată lumea e mulțumită, domnule Leșner și dumneavoastră, foarte bine, deci votăm. Cine este pentru, vă rog să ridicați mâna. Cine este împotrivă? Cine se abține? Da, câteva abțineri. Așa rămâne. Se adoptă. Și acum am uh, încheiat sesiunea de vot și avem uh, punctul 7 al domnului Berlinguer, domnul Luigi Berlinguer. Aveți cuvântul, domnule Berlinguer. Cari colleghi, come voi ricorderete, la Commissione Affari Giuridici. Mulțumesc, domnule președinte. În iulie 2010, Comisia noastră a creat un grup de lucru în ceea ce privește legislația în materie de procedură administrativă în Uniunea Europeană, sarcina acestui grup de lucru fiind acela de a uh, efectua un bilanț în ceea ce privește uh, legislația existentă în acest domeniu. Grupul de lucru și-a întreprins uh, sarcinile acordate și acum e vorba despre continuarea lucrărilor și despre propunerea unei căi procedurale. Discutăm astăzi despre legislația în materie de procedură administrativă a Uniunii Europene. Deci este vorba despre instituțiile și organismele uh, Uniunii Europene și despre legislația care stă la baza acestora. E vorba despre acte normative europene care sunt în vigoare la nivel uh, sectorial. De exemplu, e vorba uh, de procedura antitrust, printre altele. De-a lungul anilor, Uniunea Europeană a adoptat o serie de proceduri administrative, fie prin acte normative, fie prin uh, soft law, prin acte neobligatorii. În acest domeniu, vedem că lucrurile nu sunt pe deplin finalizate, dar este foarte interesat de urmărit modul în care am procedat până acum. Uniunea Europeană are o competență administrativă care îi permite să intervină în termeni juridici. Prin urmare, avem uh, din acest motiv și uh, drept comunitar administrativ. Iar în ceea ce privește procedura administrativă stipulată în, prin lege, vedem că aceasta nu este pe deplin coerentă. Există câteva disensiuni și acest lucru este foarte confuz pentru cetățeni. Noi conturăm noi profile administrative, dar problema este că există câteva neconcordanțe între ceea ce se întâmplă uh, de partea administrativă și ceea ce percep cetățenii. Administrația europeană e mai bine poziționată, mulțumită prerogativelor pe care le are. E vorba despre un uh, dezechilibru funcțional care poate fi întrezărit aici, care este în detrimentul cetățenilor. Ce propunem noi? După cum spuneam, am avut un grup de lucru care a făcut câteva verificări, care s-a întâlnit cu experți, a organizat audieri și în urma acestor acțiuni s-a cristalizat o idee pe care eu vreau să vă propun astăzi ca intervenție. Aș vrea să avem o inițiativă legislativă pentru Europa, astfel încât să avem un sistem general administrativ obligatoriu pentru diferitele instituții ale Uniunii Europene. Sugerez asta fiindcă Astfel, am avea un temei juridic care în trecut nu a existat. Ne referim la articolul 298 privind tratatul funcționării Uniunii Europene. Uh, facem trimitere și la articolul 41 al Cărții Drepturilor Fundamentale, care a fost uh, preluată de Uniunea Europeană acolo se stipulează pentru prima dată că este necesar să fim eficienți din punct de vedere administrativ în Uniunea Europeană. În acest context, propun să ne axăm nu doar pe dreptul administrativ substanțial, ci și pe procedurile administrative. Pentru că, din punct de vedere procedural, lucrurile arată în felul următor. Um, cetățenii au nevoie de securitate juridică, indiferent ce se întâmplă, și securitatea juridică trebuie să fie însoțită de câteva garanții. E vorba așadar de uh, niște prevederi obligatorii care să fie stipulate la nivelul Uniunii Europene. Astfel vom putea propaga o cultură uh, normativă propice pentru uh, toate procedurile administrative care se derulează în Uniunea Europeană. În primul rând, este vorba despre protecție juridică în sensul juridic al termenului, dar este vorba și de măsuri neobligatorii din punct de vedere juridic, care să fie implementate uh, într-o uh, manieră individuală. În urma lucrărilor a rezultat că suntem în măsură să emitem o asemenea propunere, este un moment oportun și uh, cred că acesta este locul în care să o facem, pentru că Uniunea Europeană s-a obișnuit să evolueze pas cu pas. Problema este că acest ritm e deocamdată incoerent, a devenit incoerent pe plan intern, pentru că, după cum spuneam, lipsește securitatea juridică. Și nouă ne pasă de securitatea juridică îmi dau seama că e vorba de o inițiativă care este foarte ambițioasă. Au existat chiar câteva ezitări în grupul de lucru, dar în cele din urmă am conchis că a sosit momentul să formulăm uh, prevederi generale pentru toate procedurile administrative. Pot să contribui cu experiență personală, pentru că am experiență în, în domeniu, în Italia, de exemplu, ne-au trebuit 40 de ani până să avem niște prevederi generale pentru procedurile administrative. Nu mă aștept uh, să dureze atât și în Uniunea Europeană. Nu ar trebui să fie de rău augur asta. Eu cred că în Uniunea Europeană am putea să ne mișcăm puțin mai repede, astfel încât să ajungem la aceste rezultate ceva mai rapid. E un subiect interesant și din punct de vedere politic, fiindcă articolul 298 prevede că Uniunea Europeană are prerogative în domeniul normelor administrative acest lucru ar trebui să se traducă prin faptul că Uniunea Europeană ar trebui să aibă inițiative legislative în acest sector. Asta are Comisia acum. Acest articol există, uh, există toate precondițiile, avem materialul necesar și totuși Comisia încă nu uh, a accelerat ritmul. Noi însă putem să intervenim și pot să, putem să uh, abordăm comisia cu o propunere pentru o nouă procedură administrativă a Uniunii Europene. Parlamentul European trebuie să acționeze în așa fel încât, la final, rezultatul să fie o mai bună funcționare. Să încercăm să progresăm. Bineînțeles că și Comisia va trebui ca mai apoi să dea curs sarcinilor sale. Mulțumim, domnule Berlinguer. Are cuvântul doamna Wikström. Mulțumesc, domnule președinte și vă mulțumesc dumneavoastră, domnule Berlinguer, pentru prezentarea făcută și pentru munca dedicată. Avem acest prim schimb de opinii și doresc să fiu succintă. Îmi cer scuze, ați putea, vă rog, să faceți liniște? Tratatul de la Lisabona, într-adevăr, ne oferă posibilitatea de a crea un cadru administrativ european care să fie obligatoriu pentru toate instituțiile europene în baza articolului 298, după cum s-a menționat deja. Acest lucru ar uh, presupune ca și agențiile și alte corpuri administrative europene să fie vizate. Mi se pare o sarcină, um, aceasta este o sarcină extrem de interesantă și extrem de dificilă. Sper să dăm dovadă de creativitate și ambiție. Ambiția mea personală va fi aceea de a reuși, fiindcă, într-adevăr, există nevoia de a acționa și de a crea o plasă de siguranță sub formă de garanții pentru cetățenii și întreprinderile europene în momentul în care aceștia intră în administrația europeană. Până acum, până acum nu a fost uh, deloc ușor. Sper să nu dureze 40 de ani, nici nu mă voi raporta la exemplul celor 40 de ani, dar problema este că la ora actuală procedurile administrative sunt fragmentare, uh, se întrezăresc peste tot, însă cu o lipsă totală de consistență. Așa că acum avem nevoie de, o, de un sistem modern și transparent de guvernanță care să uh, facă față uh, așteptărilor cetățenilor în viitorul apropiat regulile europene, normele europene, organismele europene au dat dovadă de abilitate de adaptare în uh, ultimii ani. Așa că a sosit timpul să consolidăm procedurile noastre și să le simplificăm pentru ca Uniunea să, deve- să devină într-adevăr uh, accesibilă și de înțeles în fața cetățenilor și a întreprinderilor. Aștept cu nerăbdare cooperarea cu uh, domnul Berlinguer și cu ceilalți colegi în calitate de raportor din umbră și pot să promit o atitudine constructivă. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Uh, domnul Gargani are cuvântul. Oh. <clears throat> Cred că la giornata de oggi sia molto importante. Domnule președinte, eu cred că ziua de azi este una foarte importantă. am adoptat uh, um, certificatul european de moștenitor, am discutat despre aspecte care uh, se referă la toți cetățenii europeni, iar acum ne ocupăm cu, de aspectul menționat de către domnul Berlinger. Sper că nu vom avea nevoie de atât de mulți ani, pentru că altfel vor fi alții cei care se vor ocupa de acest subiect. Dar cred că este un moment uh, mare, totuși. Este vorba de cetățeni și de administrație, pe de altă parte. Este important să adoptăm acest lucru. Uneori, administrația și procedurile sunt mai importante decât uh, Uh, conținutul, în ceea ce trebuie să asigurăm libertatea cetățenilor în cadrul procedurilor administrative. Accesul la documente este ceva important pentru cetățenii din Europa și uh, având în vedere multilingvismul. Eu deocamdată nu am verificat uh, documentele ce ne stau la dispoziție, dar cred că sunt cuprinzătoare și putem să ne bazăm pe ele uh, conform propunerii domnului Berlinger. Cred că este ceva important. Doamna Tain. Mulțumesc. Pentru ALDE am făcut parte din acest grup de lucru timp de un an și am făcut parte dintre cei care au fost uh, sceptici. Domnul Gerlinger a spus că era, aveam reticențe dacă este nevoie de acest lucru. Uh, având în vedere și principiul subsidiarității. Însă, pe baza studiilor de caz pe care le-am avut, s-a arătat că lipsește un drept procedural, administrativ. Avem o, o gaură uh, eclatantă de, uh, de protecție juridică. Cetățenii nu știu cui să se adreseze, nu au persoane de contact, nu au nimic. Mai ales uh, ceea ce cunoaștem din dreptul uh, Uh, german al procedurii uh, preliminare înainte de a se merge în instanță. E bine, acest lucru nu este uh, reglementat nicicum și s-a arătat că la final până la urmă, numai acolo unde este vorba de foarte mulți bani, unde este vorba de întreprinderi și de drept privind cartelurile, dreptul administrativ este foarte, are foarte multe prevederi, dar acolo unde nu este vorba de bani, este vorba de libertățile cetățenilor, de încălcarea acestor drepturi și este vorba mai degrabă de persoane private, tocmai aici există o lipsă în ceea ce privește uh, protecția juridică și este necesar, cred, să devenim activi și să ordonăm această uh, confuzie care s-a uh, creat. Și cred că trebuie să facem asta printr-o, printr-un drept procedural administrativ general și apoi să avem uh, prevederi pentru diferitele uh, zone, uh, domenii juridice. Parțial există asta deja, dar ar trebui să le facem să fie mai coerente. Este o sarcină mare, cuprinzătoare, pentru că am putut constata că în statele membre dreptul administrativ este foarte diferit și eu aș recomanda să mergem pe ideea unor bunor, bune practici și să facem apel la cele tipuri de drept care sunt reglementate cât se poate de cuprinzător. Uh, deci să ne orientăm după statele membre în care dreptul administrativ este foarte diferențiat, în care există prevederile necesare cu privire la accesul la documente și așa mai departe. Și asta tocmai pentru ca atunci când uh, cetățenii din diferite state membre se apără împotriva unor anumite acte administrative, ei să știe ce trebuie să facă și ce pași trebuie să parcurgă. Și asta, bineînțeles, este valabil și pentru avocații care îi, voi, îi vor reprezenta. Mulțumesc, doamna Lichtenberger! Aș dori să încep prin a mulțumi uh, colegului Berlinguer pentru angajamentul arătat uh, este un punct important prevăzut aici, anume relația între Uniunea Europeană și cetățenii săi. Trebuie să existe previzibilitate în acest sens. Dacă întotdeauna depinde de uh, cum evoluează o anumită procedură individuală, dacă întotdeauna depinde de uh, răspunsul statului membru la timp sau nu, de exemplu într-o procedură pilot, ei bine, atunci uh, pentru cetățeni totul devine foarte greu de urmărit. Și pentru noi este ceva ce înseamnă o corectare a unor greșeli și permite corectarea unor greșeli și este și un domeniu în care cetățenii se, se implică uh, vor să participe uh, și profite de, de posibilitățile de participare pe care le au. Dacă există proceduri care nu sunt previzibile, care depind întotdeauna de la caz la caz, atunci acest lucru este foarte demotivant pentru cetățeni și ei nu vor mai fi interesați în procesele europene. Trebuie să recuperăm aici uh, ceea ce lipsește și trebuie să uh, creăm claritate. Începe de la contacte între cetățeni uh, și Uniunea Europeană, este valabil și pentru uh, procedurile europene. La final vom ajunge la o codificare la, uh, și nu vom putea uh, renunța, va fi uh, imposibil să renunțăm la o uh, creere de previzibilitate procedurile sunt foarte diferite în diferitele state membre. Într-un stat membru, cetățenii atunci pot să se aștepte să fie similar ca acasă, procedura să fie similară ca acasă, e bine, nu se va întâmpla acest lucru, cetățenii vor fi dezamăgiți și vor fi probleme. Certitudinea juridică înseamnă și siguranță procedurală și previzibilitate și de aceea cred că pentru noi, ca deputați și deputate, în calitate de reprezentanți aleși, e bine, acest lucru este foarte important, pentru că dacă cetățenii sunt în contact direct cu instituțiile, și eu m-am concentrat asupra acestui punct, atunci trebuie să existe previzibilitate, trebuie să existe termene clare, proceduri clare. clare. Și bineînțeles, trebuie să existe uh, protecția juridică necesară. Un lucru trebuie să fie clar. Dacă trimitem totul înapoi la statele membre, care apoi, în aplicarea dreptului european, poate nu lucrează clar sau care nu a lucrat clar la transpunerea dreptului european, e bine, dacă trimitem înapoi la statele membre, putem, da, depune presiune și însă, pe de altă parte, pot să existe rezultate foarte negative pentru uh, cei care depun plângeri și asta poate uh, să facă um, oamenii să uh, respingă Uniunea Europeană. Mie mi se pare foarte important și foarte necesar să uh, acționăm aici și, dacă se poate, destul de rapid, astfel încât să parcurgem pas cu pas etapele necesare. O lipsă de previzibilitate în domeniul procedurilor este un uh, dezavantaj în orice sistem juridic. Vă mulțumesc încă o dată colegul Berlinguer la final. Eu voglio Doresc să mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit și care au demonstrat că există consens în legătură cu acest uh, idee. Așa cum a spus și colega Tain că în uh, discuțiile anterioare uh, deja am uh, bănuit că uh, va trebui să auzim opinia uh, cetățeanului european și uh, adesea el este critic vis-a-vis de procedurile Uniunii Europene, că are uh, greu posibilitatea să le înțeleagă. Um, procedurile sunt într-un fel uh, departe de ceea ce îl preocupă pe cetățean sau de ceea ce poate să înțeleagă. Și uh, Cred că tocmai de aceea trebuie să existe o predictibilitate, trebuie să existe proceduri simple, ușor de înțeles. Eu știu că această chestiune, de mersul simplificării, uh, este privit uh, adesea ca un deziderat, dar rare ori este transpus în practică. Deci, uh, noi va trebui ca, uh, trebuie să-i ascultăm atât pe cei care activează în domeniul administrației, dar trebuie să ținem seama și de reprezentanții politici și de către cetățeni în legătură cu așteptările lor. În felul acesta, poate că uh, vom avea și uh, o posibilitate de a ne apropia de cetățean, pentru că istoria europeană este legată de acest deziderat. Trebuie ca și Comisia să se poată apropia de nevoile cetățenilor, să fie alături de cetățeni în demersurile ei. Este un obiectiv foarte important, iar acum vom invita Comisia să încerce să se plaseze pentru o asemenea poziție pentru ca activitatea noastră să poată fi preluată. Președintele, mulțumesc colegului Berlinger. Nu va fi deloc simplu să facem acest lucru, dar ajungem acum la o altă chestiune care nici ea nu este simplă deloc și este vorba despre raportul colegei noastre, Dagmar Ruth Berend. Mulțumesc, domnule președinte, stimate colegi, stimați colegi. Am discutat deja în comisia noastră, odată mai mult, odată mai puțin, <laughs> despre statutul funcționarilor. În ultima ședință v-am expus deja modul în care îmi imaginez eu activitatea, ce uh, cred despre propunerea comisiei. Raportul meu din 17 februarie uh, a fost publicat și în spiritul a ceea ce am discutat noi ultima dată. Am făcut și propuneri de amendament, am 18 propuneri de amendament pe care doresc să vi le prezint foarte pe scurt. Amendamentele 1 până la 4 se referă la considerente și ar trebui, în primul rând, să reflecte de ce noi în Uniunea Europeană uh, avem nevoie de un serviciu public de înaltă calitate. Să sublinieze că serviciul public european necesită uh, angajați care să fie de înaltă calificare, care să fie în același timp multilingvi, trebuie să provină din toate statele membre ale Uniunii Europene și uh, uh, de asemenea să fie flexibile în ce privește programul de lucru. Deci, într-un fel, formulările mele sunt mai clare decât propunerea uh, Comisiei, iar în amendamentul 4 atrag atenția asupra faptului că în elaborarea actelor delegate Comisia trebuie să înțeleagă că toate documentele importante trebuie să ajungă și la Parlamentul European. Modificările propriu-zise încep cu amendamentul 5. Amendamentul 5 prezintă ceea ce eu am explicat încă de data trecută că ar fi important. Definirea persoanelor cu deficiențe. Definirea persoanelor cu dizabilități, eu am preluat-o din uh, o Națiunilor Unite privind drepturile oamenilor cu dizabilități. Și împreună cu amendamentul 6, eu am creat posibilitatea ca pentru a instit instituții să uh, faciliteze accesul profesional al persoanelor cu dizabilități, să fie create și pentru ei uh, posibilități astfel încât să nu fie, pe de altă parte, o discriminare pentru persoanele care nu au dizabilități. În amendamentul 7 Ă, am anulat referirea la ă, cadrul financiar multianual. Pentru că eu sunt convinsă că nu este corect ca regulamentul privind drepturile funcționarilor în Uniunea Europeană și statutul funcționarilor să fie legat cu cadrul financiar multianual. Dacă statele membre și instituțiile sunt obligate să opereze economii, atunci este corect ca în cadrul negocierilor cadrului financiar multianual să, să avem în vedere acele operări, dar atunci trebuie numită o sumă, trebuie să vedem care este bugetul, trebuie să vedem care trebuie să fie măsurile administrative și trebuie să colaborăm cu Parlamentul European um, pentru ca după aceea instituțiile să opereze reducerile pe care le consideră a fi necesare. Pentru că așa cum a privit Comisia lucrurile, eu consider că referirea la cadrul financiar multianual nu este corectă și ca atare uh, anulez această trimitere. Cred că uh, și Comisia va înțelege că în felul acesta uh, noi îi oferim o șansă pe care să o valorifice. Amendamentul 8 este vorba despre o categorie AST bară SC. Pentru că, după așa cum am spus și data trecută, asta înseamnă că în propunerea comisiei se prevede ca pentru sarcini funcționărești de o anume categorie în domeniul secretariatului să fie introdusă o nouă categorie. Și revin asupra acestui lucru. Comisia sper să accepte ca pe viitor pentru anumite activități există trei categorii diferite. AST, AST, SC și va trebui Comisia să decidă dacă este corect, după aceea și separat SC voi reveni asupra acestui aspect când mă voi referi la alte amendamente. Dar, rămânând la amendamentul 8, țin seama de această categorie nouă eh, pe care Comisia o propune, chiar dacă nu sunt foarte convinsă că pro procedez bine, pentru că astăzi eh, parcă sunt eh, puțin mai furioasă și cred că ar fi trebuit să anulez această propunere. Deci eu am început oricum cu o categorie superioară. Stimate colegi, stimați colegi, aici aș vrea să mai vorbim o dată despre economii. Știți bine că reforma anului 2000 2004 până acum a adus la o economie de 3 miliarde de euro și până în anul 2020 vechea reformă care este implementată acum urmează să mai uh, permită o reducere de 5 miliarde. Deci asta înseamnă că reforma anului 2004 până în anul 2020 duce la o economie de 8 miliarde. Propunerile Comisiei Europene în acest text prevăd ca până în anul 2020 să mai producă 1,5 miliard, 1,1 miliarde euro și teoretic pe termen lung să mai urmeze alte economii. Dar noi nu știm cum vor evolua pentru că statutul urmează de asemenea să fie modificat. În legătură cu acest calcul de 1,1 miliarde euro, 900 de milioane, deci partea preponderentă urmează să decurgă dintr-o reducere cu 5% a personalului. Deci dacă vorbim despre domeniul AST și SC, îmi cer scuze față de colegii din comisie, vorbesc uh, despre fleacuri, de fapt, în contextul bugetului Uniunii Europene. Și nu sunt dispusă, și spun acest lucru cu toată seriozitatea, eu aș fi putut să renunț la categoria SC, dar cu toată seriozitatea spun, nu vă voi permite, atâta timp cât am posibilitatea să impun acest lucru, să operăm mici economii de poate 125-150 de milioane de euro. Ehm, asta pe o perioadă de 14-15 ani, pe spinarea celor mai eh, puțin importanți funcționari ai Uniunii Europene. Pentru că este vorba în proporție de 90% de femei și Parlamentul European nu va susține acest lucru. Deci mă uit la colegii din Comisia Europeană și spun, că mă aștept ca dumneavoastră, în momentul în care ne veți expune punctul de vedere, să priviți lucrurile din aceeași perspectivă, iar dacă nu le veți privi din aceeași perspectivă, vă voi considera ignoranți. Revin la amendamentul 8, în, prin care introduc o nouă categorie. Deci, categoria SC1, pe care o ridic la un nivel superior. Das bedeutet, dass Asta înseamnă că de fapt în notițele mele am avut și această notiță, dar am foarte multe documente. În raportul meu este vorba de pagina 12, deci în amendamentul meu, într-o primă, la un prim nivel, avem la SC um, începute 2150 uh, și uh, cu propunerea comisiei uh, salarizarea este puțin mai scăzută. Deci eu încep cu o etapă superioară aici față de propunerea comisiei. Și vă întreb dacă dumneavoastră credeți că o femeie care își crește singură copiii va fi în situația la Bruxelles să își câștige existența și să asigure existența începând cu 2160 de euro gândindu-vă la costurile vieții. Și după aceea să vă întrebați dacă noi ne dorim într-adevăr ca funcționarii noștri să fie multilingvi, să fie foarte competenți, care uh, trebuie să păstreze și un echilibru geografic, deci să vină din diverse zone, din 27 de state membre, nu doar din 2-3 state membre. Și Revenind din nou la amendamentul 8, am mai spus că organismele, instituțiile ar trebui să aibă posibilitatea da, amendamentul 8 ca și la categoriile SC să decidă um, care să fie categoria de încadrare. Deci pot fi formate grupuri de la SC1 până la SC3, cum este normal și în alte categorii. De ce să operăm aici o uh, discriminare? Pentru că e o rușine să discriminezi această categorie. Deci începi odată cu o salarizare foarte scăzută și nici măcar nu permiți instituțiilor să aibă o flexibilitate ca în baza experienței profesionale să ai și o diferențiere. Să trecem acum la amendamentul 11. Este vorba în continuare de grupurile de salarizare și aici am uh, prevăzut din nou uh, salarii pentru categorii uh, și atrag atenția în justificarea mea și că trebuie să fie păstrat un echilibru geografic. La amendamentul 12 am specificat că și ușierii trebuie să uh, fie uh, incluși la categoria A, este bară SC pentru că ușierii uh, care ne interesează pe noi erau menționați doar într-o notă de subsol și eu uh, vreau să introduc acum această categorie profesională într-o lege, ceea ce mi se pare absolut normal. Amendamentul 9 prin acest amendament am adus o precizare propunerii Comisiei. Cu alte cuvinte, funcționarii de grad AST9 pot fi promovați la gradul AST10 numai în conformitate cu procedura stabilită la articolul 4 și articolul 29, aliniatul 1, pentru că textul comisiei nu era foarte clar. Amendamentul 10 este vorba despre flexi-time. Încă de data trecută am spus că eu găsesc că ar fi corect să existe uh, aici timp de lucru flexibil și că și instituțiile ar trebui să valorifice acest lucru. În Parlamentul European există un program uh, pilot uh, și uh, care a devenit deja practică și cred că um, acest timp de lucru glisant, flexibil, ține parte de un management modern al personalului. Pe de altă parte, sunt la fel de convinsă că începând cu o anume etapă a uh, construcției carierei profesionale, nu ar trebui să existe posibilitatea ca prin flexibilitatea timpului de lucru să obții zile de concediu suplimentare um, de două zile pe lună chiar. Funcțiile manageriale uh, nu ar trebui să își poată permite acest lucru? Eu găsesc că este greșit să pedepsești pe cineva care prin AD9 își asumă responsabilități, este conducător de referat, deci asumă, asumă deja o funcție managerială, în timp ce altul, poate în domeniul AD cu AD12, funcționează doar în calitate de consultar, nu are poziție managerială și are dreptul să își adauge la concediu până la două zile pe lună. Trebuie să creăm din acest punct de vedere uh, o uh, egalitate. Deci eu cred că reglementările privind concediul în cadrul instituțiilor europene trebuie să fie ajustate. Dar, în același timp, eu vă spun, salut această reglementare FlexiTime, să vedem ce putem oferi în contrapartidă și în amendamentul 10 prevăd că toți funcționarii Um, de etapa ASC și AD9 să um, poată să își adauge orele suplimentare la plată, dar să nu existe și posibilitatea ca pe lună, eventual, să-și mai adauge câte două zile de concediu în compensarea timpului uh, de lucru suplimentar efectuat. Și eu sper ca și uh, serviciul personal al instituției noastre să mă susțină, pentru că oricum găsesc că uh, propunerea este generoasă. Amendamentele 13, 14, 15. Este vorba despre uh, activitatea asistenților în tranziție. Este acea categorie pe care am menționat-o. Toate uh, toți lucrătorii AST care au fost angajați după mai 2004, deci după ce a intrat în vigoare anterioara reformă. Avem în clipa de față um, funcționari AST și AST in transition. De ce să fi fost necesară introducerea acestei categorii? Nu știu, dar poate că alte minți luminate uh, au insistat asupra acestui lucru. Amendamentele 13, 14, 15 prevăd uh, modificări Comisia, în propunerea sa, prevede că o carieră profesională pentru acești asistenți care au fost angajați după 1 uh, mai 2004 uh, să fie încadrați la AST 7. Mie mi se pare însă că este inacceptabil, pentru că ei aveau posibilitatea unei perspective a carierei până la AST 11. Eu chiar și din punct de vedere juridic găsesc că lucrurile pot fi um, tratate cu anumită rezervă deci AST 7 să însemne finalul de carieră. Eu creez posibilitatea prin amendamentele mele ca uh, și ei, în calitate de asistență în tranziție, să aibă posibilitatea perspective de carieră până la AST 9 și după aceea trebuie să vedem ce alte proceduri uh, pot exista ca ei să intre în altă categorie. Amendamentul 16 prevede o îmbunătățire a textului comisiei, unde am găsit o greșeală. De aceea corectez. Amendamentul 17 este vorba despre timpul parțial de lucru care să uh, uh, poată fi solicitat înainte de pensionare. Pentru că uh, funcționarii care au mai puțin de 65 de ani dar uh, să aibă posibilitate ca înainte de pensionare să poată să beneficieze de timp parțial de lucru, deci un program de lucru uh, redus. Deci se uitase această prevedere în text. Amendamentul 18 în cele din urmă introduce ceva în textul de lege pe care eu, în grupul de lucru, în prima jumătate a perioadei legislative, uh, am propus intern în ce privește statutul asistenților. Asistenții parlamentari acreditați să aibă și ei posibilitatea ca în situații excepționale să poată să lucreze până la vârsta de 67 de ani, pentru că uh, noi avem această posibilitate acum, de ce să nu aibă și asistenții acreditați această posibilitate? Pentru că în drepturile lor uh, și în obligațiile lor uh, pot fi asimilați uh, cu sarcinile pe care funcționarii le au. Și acum vă prezint calendarul. Aveți traducerea deja de două săptămâni, știați și când sunt termenele de, predarea, de depunere a amendamentelor, 8 martie, urmând ca apoi să votăm în comisia noastră la sfârșitul lui aprilie, pentru ca înainte, la sfârșitul lui martie, să mm, discutăm încă o dată despre amendamente, să mai avem un schimb de opinii. Și Chiar la final, domnule președinte, fac ceea ce ar fi trebuit să fac la început, și anume să mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat, pentru că a fost complicat. Mulțumesc și colegului de la comisie cu care am avut o cooperare foarte bună. Să vedem uh, ce povestește astăzi. Uh, am primit informațiile de care am avut nevoie, au fost, uh, prim, uh, mi-au fost uh, trimise într-o manieră extrem de profesionistă și recunosc, am fi fost pierduți fără Eva Roitovici, fără Letiția și fără Robert. Mulțumesc așadar și celor din secretariat. Eva, din motive minunate, ne-a părăsit pentru o bucată de timp. Uh, Eva uh, ne va părăsi, mă, mă scuzați, îți urăm uh, sarcină ușoară, să naști fără probleme și să revii la lucru după aceea. Mulțumim, Dagmar Roth-Berend. Urmează acum doamna Wikström. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Și vă mulțumesc dumneavoastră, doamnă Roth-Berend, pentru dedicarea de care dați dovadă tratând acest raport. E nevoie de diplomație, de talent, de răbdare pentru a face asta. Vă mulțumesc și pentru faptul că ați fost uh, îndrăzneață, pentru că e nevoie și de asta din când în când. Nu am o experiență atât de vastă la Parlamentul European, dar știu că dumneavoastră urmăriți acest dosar deja de ceva vreme. Trecem prin uh, vremuri în care cetățenii și statele membre simt uh, urmările crizei economice, așa că avem și noi obligația morală ca la instituțiile europene să dăm dovadă de responsabilitate și de voința de a fi mai creativi. De asemenea, trebuie să recunoaștem faptul că acest lucru trebuie să se aplice tuturor instituțiilor, fără nicio excepție, Parlamentul European fiind inclus. Economiile însă nu trebuie să compromită activitatea noastră aici, fiindcă noi aici atragem cei mai inteligenți oameni din toate statele membre de pe continentul european, astfel încât să vină să lucreze la instituțiile europene. Sigur că recrutarea se face pe merit, e adevărat, uh, și sunt foarte mulți oameni talentați uh, acolo care pot să vină la noi. Așa că haideți să uh, nu Uh, dăm curs uh, solicitărilor populiste de a tăia în carne vie, pentru că până la urmă trebuie să fim chipzuiți. Raportorul a prezentat deja întregul dosar, așa că nu vreau să repet cele spuse deja. Vreau însă să subliniez în numele grupului pe care îl reprezint și nume personal, că din punctul meu de vedere, raportoarea mm, are uh, sprijinul necesar uh, după cum a, s-a întâmplat și până acum și cred că acest raport este un bun punct de plecare pentru ceea ce va urma. Aștept cu nerăbdare să discut cu ceilalți raportori din umbră. Se poate să depun câteva amendamente, însă, în linii mari, eu împărtășesc convingerile raportoare exprimate în acest proiect de raport. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnul Gargani. Mulțumesc. Doresc și eu să mă refer la câteva amendamente, de fapt la două, 9 și 11. Doamna raportor a spus că acolo este vorba despre o solicitare fermă în ceea ce privește uh, calificările și multilingvismul funcționarilor. Mă refer acum la agențiile comisiei, fiindcă acestea nu sunt prevăzute aici. E vorba de agenții executive, șase la număr, și mi-ar plăcea ca în cazul acestora să se țină cont uh, de aceste nouă condiții impuse în ceea ce privește statutul funcționarilor, fiindcă dacă le lăsăm la o parte, atunci acest lucru ar reprezenta o discriminare. Eu voi depune un amendament în acest sens. Doream însă să o anunț pe raportoare că asta este intenția mea și eventual să o invit să se gândească și ea puțin la acest subiect. Îmi cer scuze, uh, sunt răgușit și mă opresc acum. Mulțumim, domnule Gargani. Domnul Baldasare are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să o felicit pe colega noastră Dagmar roth Parent pentru tot ce a făcut până acum. E vorba de un dosar pe care îl pregătește deja de ceva vreme și a fost uh, nevoie de multă muncă. Dar iată, rezultatul este excelent, este o bază foarte bună de lucru pentru discuțiile ce vor uh, urma în ceea ce privește reformarea statutului funcționarilor și a agenților contractuali. Sunt în mare parte de acord cu liniile mari formulate de colega noastră, sunt de acord în special cu uh, principiul că avem nevoie de personal extrem de calificat care să dea dovadă de profesionism și eficiență în muncă, în activitatea întreprinsă. Sunt de asemenea uh, de acord și cu atenția specială care trebuie cuvenită persoanelor cu dizabilități, fiindcă trebuie ca și acestea să beneficieze condiții egale de lucru, iar instituțiile pot să pună la dispoziția acestora uh, Uh, câteva facilități speciale, astfel încât de-a lungul carierei aceste persoane să nu se confrunte doar cu obstacole, ci iată să beneficieze și de avantaje. În ceea ce privește reducerea personalului cu 5%, mi se pare că acest uh, obiectiv trebuie să se concilieze și cu pretențiile pe care le are instituția în ceea ce privește uh, personalul său. Doresc să menționez și faptul că au fost depuse câteva amendamente în ceea ce privește structura uh, carierelor uh, de funcționar european. Este vorba de diferitele cariere de funcționare, de diferitele încadrări. Avem ASTSC și la amendamentul 11 cred că e nevoie de o aprofundare, fiindcă, iată, se ridică pragul ASTSC cu un nivel uh, și avem în plus între AST și SC un nivel, nu două, cum propune Comisia. Eu cred că intenția este bună, pentru că acest amendament își are scopul său, dar trebuie să avem în vedere și economiile care pot fi efectuate în acest context, dacă vrem să avem și un echilibru geografic și dacă vrem să ținem cont și de criteriul multilingvismului, atunci eu cred că putem să obținem același rezultat prin alte mijloace, și anume să evaluăm foarte atent situația, astfel încât să vedem cum anume putem să, im- să implementăm uh, prevederile articolului 27 din statut. Mă refer acum și la amendamentul 8. Spuneați că personalul angajat și încadrat la ASTSC poate să fie încadrat uh, uh, într-un grad ridica, mai ridicat față de AST1. Deci este vorba de o categorie nouă, dar această nouă încadrare ar trebui să fie însoțită de criterii obiective care să justifice această încadrare, faptul că încadrarea este peste SC1. Problema este că propunerea comisiei nu ne furnizează foarte multe informații ferme în acest uh, domeniu. E mai degrabă ezitantă, mai ales în ceea ce privește uh, domeniile de activitate care trebuie să fie acoperite de diferitele grupe de încadrare. Eu cred că avem nevoie de parametri obiectivi Uh, la încadrare. Dar, uh, în rest, susțin mare parte din elementele menționate de dumneavoastră, doamnă raportor. Și vreau să menționez încă un lucru care mie îmi lipsește din acest raport. Se pleacă de la premisa că vrem să conciliem două lucruri, și anume economisirea solicitată de statele membre la Consiliu atitudinea e oarecum mai brutală. Noi suntem oarecum uh, mai temperați și de cealaltă parte trebuie să conciliem cu uh, economiile faptul că vrem să avem totuși angajați de top care să dea dovadă de eficiență maximă în uh, activitatea profesională. Dacă vrem să conciliem cele două elemente, atunci nu trebuie să pierdem din vedere faptul că în continuare vom avea nevoie de personal extrem de calificat și motivat. De aceea este nevoie de găsirea unui numitor comun. Intenția mea este aceea de a mă limita la amendamentele care se referă la structura carierelor de funcționar european, fiindcă mi se pare că această structură e puțin deficitară în definiția sa în acest raport. Cred că uh, deocamdată se face trimitere doar la uh, câteva elemente care nu sunt uh, neapărat definite în acest raport. Noi vrem să transmitem criteriile mai departe statelor membre, să le spunem despre ce este vorba aici la Uniunea Europeană să le spunem de ce calificări este nevoie, de ce performanțe este nevoie. Iar din acest punct de vedere, cred că ar fi necesar să predefinim criterii obiective de performanță. E vorba de criterii de performanță în diferitele domenii de activitate. Un alt obiectiv de al meu este să consolidăm legătura dintre răspunderea pe care o au funcționarii în post și cariera lor. Cu cât răspunderea e mai mare, cu atât e mai firesc ca în carieră, în plan carieristic, să evoluezi mai uh, repede. Nu discutăm aici de privilegii. În momentul în care îndeplinești o funcție și o faci cu angajament și ai o răspundere ridicată, atunci evident că trebuie să întrezărești și beneficiile dedicării tale carriera lavorativa, di un percorso lavorativo. Quindi... Așa că trebuie să ținem cont și de aceste elemente în momentul în care ne gândim la uh, parcursul carierei unui funcționar european. Și mai mult decât atât, nu trebuie să pierdem echilibrul care există deja, pentru că se spune că vrem să avem durabilitatea costurilor, dar vrem să menținem și motivarea și competența uh, funcționarilor europeni. Deci nu trebuie să pierdem acest echilibru pe mai departe și tocmai de aceea am voi orienta amendamentele în așa fel încât raportul să fie îmbogățit la acest capitol. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult și acum are cuvântul doamna Lichtenberger. Herzlichen Dank und herzlichen Dank an... Vă mulțumesc și mulțumesc um, colegei pentru această muncă dificilă într-un context dificil. Sunt de acord cu angajamentul dumneavoastră în ceea ce privește gradele uh, mai scăzute. Este foarte clar, uh, mai de jos, este foarte clar că trebuie să aibă loc o, o, o schimbare aici. Măsuri de economisire care oricum la suma finală nu contribuie mare lucru, dar care afectează uh, indivizii și de obicei sunt femei în mod uh, semnificativ. Uh, deci este vorba de astfel de decizii. Este uh, vorba de persoane care, dacă nu câștigă suficient, nu vor putea să locuiască la Bruxelles. Este vorba și de standarde care nu pot fi neglijabile, care nu sunt uh, neglijabile aici. Cum vom, vom proceda? Trebuie să discutăm despre asta, însă principiul este unul foarte important pentru mine. Această uh, Uh, grupă, trebuie să o menținem, trebuie să menținem această grupă uh, în atenția noastră. Este o problemă de um, păstrarea unui uh, grad de permeabilitate în instituțiile europene. Eu visez la o situație în care când are loc un schimb între Parlamentul European și statele membre, e bine, eu mă gândesc că asta ajută ambele părți, numai că asta nu va fi posibil dacă la intrarea într-o astfel de funcție există astfel de dificultăți. Mulțumesc foarte mult și pentru implicarea dumneavoastră în ceea ce privește persoanele cu dizabilități. Uh, mulțumesc că păstrați și vă um, mențineți poziția pe care am adoptat-o până acum, să ne asigurăm că există tratament egal. Um, reglementările sunt diferite în diferitele state membre din acest uh, sens, dar putem numai să vedem cât de pozitive sunt rezultatele unui, unei reglementări deschise, pentru că reies contribuția anumitor grupe de persoane care au un anumit, uh, o anumită istorie care este importantă pentru noi toți. Mă bucur că a fost subliniat acest aspect și că a fost preluat cu asemenea importanță. În ceea ce privește re, uh, regulile referitoare la flexi time, există Uh, întrebări cu privire la dacă ar trebui făcut acest lucru la nivelul funcțiilor de management. Mie mi se pare bine să existe în continuare, însă în ce măsură um, o, obținerea de compensație sub formă de timp liber este forma cea bună, am unele îndoieli, poate să fie o cale, eu încă încerc să fac un pic de ordine în kilogramele de documente pe care le primim cu privire la acest subiect. Voi încerca până la dezbaterea următoare să le fi citit pe toate, nu va fi ușor, dar oricum. Încă un punct, și anume uh, problema așa numitelor revolving doors, și anume persoanele care pleacă de la comisie și uh, lucrează o vreme în domeniul privat și apoi se întorc în, la comisie fără să renunțe la uh, angajamentul lor și la loialitatea lor pentru aceste companii private. Mi se pare o mare problemă și cred că trebuie să, să dezbatem uh, intens acest subiect în principiu pot sprijini o mare parte din ceea ce a prezentat uh, doamna raportor. Deocamdată sunt pe cale să procesez, să spun așa, uh, prelevarea de solidaritate. Eu cred că ea ar trebui să fie uh, progresivă, nu poate să fie aceeași sumă de la toate nivelurile, la toate gradele, ar trebui să fie o, o prelevare mai mare la niveluri mai înalte, pentru că asta ar face uh, ca această prelevare să fie mai ușor acceptabilă pentru nivelurile mai de jos. Vă mulțumesc foarte mult, aștept uh, cu nerăbdare cooperarea cu dumneavoastră, care cu siguranță va fi bună. După cum spuneam, o astfel de schimbare nu este ușoară niciodată, însă avem o obligație aici și când este vorba de economii, trebuie să ne uităm cum sunt afectați cei mai uh, cei de la nivelul cel mai de jos uh, de angajare și trebuie uh, să ne gândim și din punctul de vedere al perspectivei de gen. Eu mă ocup de acest subiect și o fac cu plăcere și cred că trebuie să creăm mai multă echitate din acest punct de vedere, pentru că majoritatea uh, uh, celor de la grade mai scăzute sunt femei, din păcate. Sperăm că asta se va schimba și sper că vom fi aici să vedem asta. Vă mulțumesc, doamna Tain, apoi uh, comisia și apoi raportoarea. Doamna Tain, da, Uh, m-am exprimat de mai multe ori cu privire la acest subiect și am avut o altă poziție față de doamna raportor. mi Este foarte clar că nu devin mai populară astfel, nici uh, față de colegi și nici față de funcționarii prezenți. Dar ceea ce trebuie spus, trebuie spus. Peste tot, la ora actuală, se economisește în economie, dar mai ales în serviciul public al statelor membre. De curând, am auzit uh, soluția propusă ca pentru a îi ajuta pe cei din Grecia să uh, trimitem persoane de aici uh, în uh, Grecia. Însă a fost problematic pentru că uh, funcționarul european grec era plătit de 10 ori mai mult decât funcționarul grec de la fața locului. Și Uh, s-a, au fost mari titluri în ziare și, iată, lucrurile nu au funcționat. Și am văzut asta și la Berlin, când erau două persoane care făceau același lucru și câștigau salarii foarte diferite. Banii despre care, vorbi, despre care vorbiți cu atâta generozitate, doamnă uh, Uh, Rothberend au fost uh, munciți de către mulți contribuabili și plătiți scumpi, scump uh, în condiții mai dificile de lucru. Trebuie să economisim, iar uh, neîncrederea cetățenilor în Europa uh, crește și pentru că nu suntem dispuși să o facem. Iar micile economisiri pe care le-a promis Comisia uh, nu sunt egale cu zero. Uh, și micile economii pot să ducă la economii mai mari de-a lungul timpului. Dar, până la urmă, nu este vorba de mici economii, pentru că dacă ne gândim cu câtă ușurință vorbim de câteva sute de mii de euro, îmi amintesc de prima mea reuniune AFCO. Și era un titlu în buget de 100 de milioane de uh, relații publice și atunci am propus să ștergem acest titlu bugetar uh, pentru că dacă nu știm la ce folosește să îl uh, ștergem. Uh, iar colegii mei au răspuns, e, e ridicol să discutăm pentru 100 de milioane de euro. Acum spuneți că este ridicol să discutăm despre câteva sute de mii de euro. Spuneți asta acasă cetățenilor de la Berlin, pentru că suntem din același oraș. Spuneți-le că este ridicol uh, Uh, oamenilor din Berlin într-un oraș în care, datorită primarului din partidul lui dumneavoastră, uh, nivelul de trai este unul foarte scăzut, unul dintre cele mai uh, scăzute din Germania. În ceea ce privește aceste sarcini de secretariat simple, eu nu am nicio problemă să introduc această funcție, pentru că pentru a face copii Xerox și a schimba tonerul nu trebuie să fii multilingv Uh, sunt oameni de obicei din Bruxelles și din această zonă. Nu trebuie să vină cineva de la Berlin care să facă așa ceva, pentru că la astfel de activități nu trebuie să ne asigurăm că există o distribuție regională. Nu este cazul nici în întreprinderile private, nici în uh, Națiunile Unite, de exemplu, în alte organizații. Iată, la Belgia profită de asta că noi suntem uh, prezenți și oferim locuri de muncă belgenilor. Și dacă este vorba numai de faptul că, de faptul că sunt numai femei, este vorba de faptul că ele nu sunt calificate, dar asta nu este problema noastră, ci a statului belgean, că nu sunt suficient de calificate aceste femei și aceste femei nu trebuie să ne gândim dacă pot trăi din acești bani, pentru că sunt sigură că 100% sunt căsătorită, sunt căsătorite, deci uh, venitul uh, gospodăriei este unul dublu și că ele se bucură să poată câștiga acești bani. Și practic este ridicol să le refuzăm această posibilitate de muncă uh, prevăzând standarde foarte ridicate pentru aceste activități simple de secretariat la care pentru care ele sunt destul de calificate. Nu este logic. Trebuie să-i plătim pe oameni. Aici trăiesc belgeni și dacă sunt femei pentru că nu au studiat, pentru că au făcut un copil la 20 de ani, nu putem să spunem că suntem împotriva femeilor dacă dorim să introducem această categorie. Aici trebuie să vă spun că sunt împotrivă. Mulțumesc. Comisia, vă rog. Mulțumesc, domnule le, le président. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că raportul care este analizat astăzi păstrează caracterul limitat al revizuirii statutare care a fost propus uh, deci nu trebuie să uh, ne canalizăm pe anumite componente esențiale, de pildă între uh, nivelul de responsabilitate și nivelul de remunerație, pentru că noi uh, propunem deja o mai bună încadrare a asistenților deci, Comisia oferă și șanse de continuare a carierei pentru cei care în clipa de față desfășoară activități de secretariat. Deci noi uh, credem că această carieră ASTSC este prevăzută în raport. Iar măsuri de economie importante, cum ar fi creșterea timpului de lucru, uh, sunt păstrate în raport și constatăm și cu satisfacție introducerea anumitor amendamente în ce privește persoanele cu uh, dizabilități. Deci este într-adevăr uh, un element foarte pozitiv. În ce privește amendamentele care pot uh, avea un efect bugetar și care sunt mai dificil de tratat, cred că există două tipuri Amendamentele care au un efect bugetar imediat se referă la cariera celor din categoria ASTSC. În propunere între amendamentele 11 și 8 vedem că propunerea revine pe de o parte de a uh, crește categoria uh, de intrare a grupului ASTSC și amendamentul prevede o uh, mărire a salariului spre finele carierei cu aproximativ 13%, cum decurge din amendamentul 11. Iar în amendamentul 8 uh, există chiar uh, posibilitatea de a încadra personal de secretaria nu doar pentru categoria AST-SC1, ci și până la AST-SC3. Această modificare ar putea să aibă un dublu efect, deci uh, combinarea celor două amendamente are un dublu efect. Poate să ducă la o creștere a tratamentului până la 38% față de ceea ce propunem noi pentru că noi uh, propunem la începutul carierei 2600, uh, 1060 uh, de euro și ar însemna, cum spuneam, prin prevederea din amendament o creștere cu 38%. Ce ar trebui noi să subliniem este că această nouă posibilitate de recrutare până la gradul SC3 înseamnă un personal echivalent uh, cu ceea ce astăzi uh, uh, are gradul AST 2, deci superior actualelor recrutări. În ce privește alt amendament care poate avea implicații, Amendamentele 8 și 11, o primă estimare rapidă, indică că pierderea economiilor uh, ar fi de aproximativ 47 de milioane de euro în ce privește viitoarea perspectivă financiară și ar trebui să convenim cu raportoarea că până la suma de aproximativ un miliard uh, trebuie totuși să analizăm suma în uh, lumina pachetului uh, integral care se află în discuție. Iar în ce privește cariera AST. Ținem seama de amendamentul 13 care prevede noi dispoziții de tranziție care ar permite ca persoanelor care în clipa de față exercită activități de secretariat AST, ci să ajungă nu doar până la nivelul AST 7, ci până la AST 9, da, noi nu am putut estima uh, cum s-ar reflecta acest lucru din punct de vedere financiar, pentru că ar fi o majorare salarială până la urmă de 27% uh, conform bazei de calcul, inclusiv în ce privește după aceea calcularea pensiei. în legătură cu o altă măsură importantă este amendamentul 7 care prevede o interacțiune între statut, perspectiva financiară și bugetul anual. Comisia, în propunerea sa, a încercat să stabilească o legătură între aceste trei componente ținând seama de faptul că, pe de o parte, măsura reducerii efectivelor constituie măsura centrală a dispozițiilor pentru realizarea economiilor în uh, următoarea perspectivă financiară și, de asemenea, în încercarea de a materializa acest angajament cât mai fidel posibil și, ca atare, angajamentul trebuie să se uh, regăsească și în perspectiva financiară. Sigur, articolul 312 din tratat uh, obligă toate instituțiile să respecte plafonul perspectivei bugetare. Deci, uh, propunerea Comisiei ține seama de uh, această obligativitate de respectare a perspectivei financiare și acordul interinstituțional. Comisia propune de a avea inclusiv reducerea efectivelor cu 5% în anii următori. Poate că un ultim amenament care nu are consecințe bugetare imediate, dar care este de asemenea important pentru personal, este legat de flexitime. Propunerea comisiei prevede ca șefii de unități să nu uh, poată să se implice în sistemul general de flexitime. Dar asta nu înseamnă că nu ă, trebuie să-i privăm de posibilitatea de a decide în legătură cu modul în care timpul de muncă efectuat să fie recuperat. Deci este ă, ă, trebuie de fapt să ținem seama de ierarhia profesională și de cei care au competențe de a coordona timpul de lucru, inclusiv de a acorda recuperări de o jumătate de zi sau uh, o zi întreagă de activitate desfășurată. Deci, uh, de la AD9 în sus, uh, cred că există posibilitatea pentru manager de a decide asupra recuperărilor. Deci, uh, amendamentele care au fost prezentate în ce privește cariera AST au totuși efecte bugetare și trebuie analizate în uh, contextul echilibrului uh, întregului pachet, pentru că trebuie să ținem seama de perspectiva financiară și statutul funcționarilor să fie în legătură cu această perspectivă. Mulțumesc foarte mult! Președintele, mulțumesc. Înainte de a-i da din nou cuvântul raportoarei, o trimitere. Bineînțeles că punctele următoare nu vom mai putea să le discutăm astăzi. Secretariatul însă îmi spune că nu trebuie să le discutăm astăzi, putem să le discutăm data viitoare. Deci, noi va trebui să stabilim doar termene pentru depunerea amendamentelor și vom putea face acest lucru după amiază și dacă sunteți de acord, așa vom proceda, pentru că nu avem altă posibilitate. Deci, um, interpreții ne acordă șapte minute suplimentare, deci doamna Rodberent mai are șase minute. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. Um, doream să îi rog pe interpreți uh, să ne acorde acest timp. Mulțumesc uh, tuturor colegilor și colegilor pentru contribuțiile lor. Sunt absolut de acord cu doamna Wigström că în eh, perioade de economii în statele membre și noi trebuie să reflectăm un asemenea efort de economisire. Și uh, mi se pare interesant că tocmai aceste state membre care sunt cele mai vocale, cum este de pildă Germania, și cred că și pe colega Taino interesează, guvernul federal german, din care și partidul doamnei Tain face parte, în intervalul 2011-2012, a mărit salariile funcționarilor cu 1,3%, iar în anul 2012 prevede de asemenea o creștere cu 2,4%, deci în 2 ani creșterea este de 3,7% și introduce și un al 13-lea salariu, deci 3,7% creștere nu e rău deloc. În același timp, însă, Germania ă, nu dorește ca să existe o creștere de 1,7% a funcționarilor. Franța, în aceeași perioadă, a mărit cu 2,1% salariile, Belgia cu 3,6%, țările de jos cu 2%, Marea Britanie cu 1,3% și aș putea să continui tot așa. Deci, trebuie să avem în vedere și acest lucru să rămânem cu picioarele pe pământ, să uh, putem uh, uh, spune statelor membre că nu trebuie să aveți un discurs duplicitar. Iar în ce privește intervenția domnului Gargani, care nu mai este prezent în sală, spune că, bineînțeles, Comisia Europeană a prevăzut în textul său ca și agențiile să fie implicate. Domnul Gargani va analiza probabil acest proiect și probabil că se va convinge. Colegul Baltazare a făcut multe observații pentru care sunt foarte recunoscătoare, da, are dreptate, structura carierei uh, cu SC, cu noile categorii SC, poate să constituie un uh, pas pozitiv suplimentar și el este de părere că echilibrul geografic se poate atinge și altfel. Deci să vedem cum ar putea funcționa lucrurile în practică. Oricum îi sunt recunoscătoare că în amendamentul 8 uh, propune și categorii de încadrare chiar dacă nu este foarte încântată comisia. Dar eu cred că și serviciul respectiv poate să decidă, angajez pe cineva pe SC1 sau pe SC3, pentru că și acum are posibilitatea să angajez între AD5 și AD7 și așa mai departe. Deci eh, trebuie să existe evident argumente obiective, iar dacă domnul Baltasar ar putea să-mi facă propunere în acest sens pentru o încadrare superioară, aș găsi că este foarte binevenit acest lucru. În ce privește structurile diverselor cariere profesionale, posibilități suplimentare de evaluare a competențelor, aș fi foarte recunoscătoare. Doamna Lichtenberger, vă mulțumesc pentru observațiile în legătură cu categoria SC, cu uh, persoanele cu dizabilități și cu um, conceptul flexi-time. Dar trebuie să facem între acei funcționari care își solicită concediu din diverse motive profesionale între uh, acei funcționari care se pensionează, deci care părăsesc locul de muncă din alte motive și um, uh, eventual dintre cei care se orientează spre un alt angajator. În articolul 16 al statutului există specificări foarte clare în acest domeniu, dar ar fi foarte bine ca noi să facem trimitere la prevederile existente. Iar în ce privește conceptul revolving doors, da, este foarte binevenită propunerea, dar am o rugăminte, doamna Lichtenberger. Consiliul este un fel de monstru uh, pofticios și absoarbe ceva ca, până la dispariție. Dar uh, seara noi trebuie să vedem care este pachetul final. Să vedem uh, care este și nivelul contribuției de solidaritate. Uh, poate să fie de 1%, dar pentru toate categoriile poate fi de 16%. Nu știu care va fi rezultatul, dar eu nu vreau să întind um, voluntar o mână în acest sens Consiliului pentru că nu știu ce iese. Deci haideți să așteptăm. Și încă o dată, um, tuturor colegilor, în amendamentele mele legate de domeniul SC, noi vorbim despre aproximativ 20 de milioane, dacă nu chiar 15 milioane pe an. Cât înseamnă asta în raport cu bugetul Uniunii procentual? Nu știu. Și în plus vorbim despre obiective pentru anul 2020, 2024, 2026. Nu știm care va fi evoluția atunci. Deci prin abordarea mea de modificare a categoriei SC, ridicând puțin nivelul, asta vreau. Deci există și posibilitatea de a avea flexibilitate între recrutări la SC1 până la SC3. Uh, poate că uh, nu a îmbrățișat la fel de entuziast ca mine comisia această propunere, dar eu sper că până la urmă să ajungem să cădem de acord, să avem o decizie bună, inclusiv cu celelalte comisii uh, Uh, pentru ca după aceea să ne apărăm punctul de vedere uh, față de Consiliu. Pentru că uh, niciunul din funcționari nu își dorește decât să ai beneficieze de un tratament echitabil, tot așa cum și ambasadorii își doresc un tratament echitabil și toți reprezentanții instituțiilor. Mulțumesc, președintele, mulțumesc și interpreților și încheiem aici ședința, întâlnim din nou la ora 15 și avem o recepție imediat la ieșirea din sală.